Dear colleagues, uh, we're going to make a start. Uh, Stimați colegi, vom începe cu câteva anunțuri înainte să adoptăm ordinea de zi. Avem un scurt anunț din partea interprenților. Interpreții vă informează că suntem în a treia săptămână a conflictului social declanșat ca urmare a impunerii unilaterale a unor noi condiții de muncă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 precum și o discriminare față de anumite limbi și eurodeputați. Prin urmare, noi, interpreții, dăm dovadă de solidaritate și nu vom da curs întreruperii serviciului de interpretare pe care o planificaserăm pentru azi. De asemenea, azi nu vom acorda depășiri, prin urmare, interpretarea va, încerta, va înceta la 12.30 precis, conform programului. Vă mulțumim pentru atenție. Iată, deci există aceste restricții de timp, spune domnul președinte, cu privire la interpretare. Să trecem acum la adoptarea ordinii de zi. Există mai multe modificări. Punctul 5 va fi proiectul de rezoluție privind asistența ajutorului umanitar. Punctul 14 se referă la Tunisia, nu la Turcia. În proiectul de ordine de zi este o greșeală de redactare. Punctul 33 prezentarea proiectului de raport cu privire la misiunea în Bulgaria, operațiunea comună Frontex din 12 până pe 14 februarie 2018, va fi amânat. Punctele 34 și 35 vor fi tratate cu 15 minute mai devreme decât se prevăzuse. Dacă nu există obiecțiuni, ordine de zi modificată, atunci ea se va adopta. Profilul lingvistic. V-am spus care sunt uh, chestiunile legate de interpretare și, în rest, în ceea ce privește regimul lingvistic, avem interpretare în toate limbile, în afară de croată, daneză, malteză și irlandeză. Trecem la adoptarea recomandărilor coordonatorilor conform regulii 205. Au fost numiți mai mulți raportori. Să îi luăm la rând. În primul rând, domnul Ștetina, de la PP, a fost numit raportor pentru decizia de punere în aplicare a Consiliului cu privire la lansarea schimbului automat de date în ceea ce privește datele de ADN în Croația. Domnul Scripec a fost uh, numit raportor pentru una dintre noile substanțe psihoactive. Decizie de punere în aplicare. Domnul Coeliu de la PP a fost numit raportor pentru regulamentul care modifică VIS, sistemul VIS. Apoi, în ceea ce privește avizele, Ana Gomes de la SD a fost numită raportor pentru aviz pentru raportul INI al INTA cu privire la blockchain. Domnul Pavel, domnul Emilian Pavel de la PPE, sau de la SD, spune domnul președinte? Emilian Pavel de la Socialiști Democrați, spune domnul președinte, a fost numit, numit raportor pentru ELA, Autoritatea Europeană a Muncii, și Mihau Boni de la PPE a fost numit raportor pentru avizul către ITRE, un uh, raport INI al ITRE cu privire la politica europeană în domeniul inteligenței artificiale și a roboților. Putem adopta aceste recomandări ale coordonatorilor? Mulțumesc! Acte delegate și de punere în aplicare. Am primit două proiecte de decizii de punere în aplicare ale Comisiei. Unul pe 11 iunie, care vizează anumite tipuri de arme de semnalizare și de alarmă, Directiva 91 pe 47 EEC, control și control achiziției și posesiunii de arme. Apoi, pe 12 iunie, am primit directiva de punere aplicare a Comisiei cu privire la anumite specificații tehnice pentru marcajul armelor de foc și a componentelor lor esențiale, Directiva 91477 EC. Actul de bază pentru ambele Acte de punere în aplicare este directiva 2017-853 din 17 mai 2017 care modifică directiva Consiliului 91 pe 47 EEC despre care vorbim adineori. Am comunicat primirea acestor două acte de punere în aplicare membrilor LIBE prin buletinul informativ al comisiei noastre pe 15 iunie. Un termen intern pentru obiecții este 25 iunie 2018, pentru primul act despre care vorbeam și pentru cel al doilea act, termenul de obiecție este 26 iunie. Ora pentru ambele zile, pentru ambele termene de obiecțiuni, este 12. Vă mai informez că la 11 și un sfert vom avea un vot, vot electronic. Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Se pare că avem patru membri în sală. Vă mulțumesc pentru prezență. Okay, so um, we go to mai departe, punctul 3. Un raport privind bugetul 2019. Un schimb de opinii cu privire la proiectul de buget pentru 2019. Raportor este domnul Vioti. Vom discuta despre prioritățile libe. În primul rând îi voi da cuvântul domnului Vioti, dar, adică ar trebui să-i dau cuvântul, dar nu este încă în sală, Așadar îi voi da cuvântul domnului Hrisogonos, care este raportorul pentru avizul LIBE. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, domnul Hrisogonos, vreau să vă dau oficial cuvântul. Da, mulțumesc. Uniunea Europeană se află într-un, într-o etapă critică pentru evoluția proiectului european. Corecta punere în aplicare a priorităților noastre este un element cheie pentru proiectul european o, Uniune Europeană, o zonă europeană funcțională pentru libertate, securitate și justiție este o cerință pentru a lupta împotriva criminalității și pentru a ne asigura că se respectă în mod corect drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. De aceea, nivelul resurselor financiare care se acordă în cadrul CFM-ului pentru anul 2019 trebuie să fie la nivel maxim. Datorită provocărilor continue cu care ne confruntăm, mai ales în domeniul uh, sosirii de imigranți la granițele externe, este absolut necesar să furnizăm uh, finanțarea necesară în așa fel încât EASO să devină o agenție veritabilă la nivel european pentru a aborda această problemă a tuturor azilanților. În acest context este important să acordăm Frontex finanțarea adecvată în așa fel încât Frontex să își poată îndeplini corect sarcinile. e nevoie de o creștere de 56% a creditelor de angajament pentru a finanța legislația Dublin. E nevoie de o învelopă de 57 de mil, 175 de milioane de euro pentru Grecia și toate aceste măsuri le vedem cu ochi buni. Situația la sfârșitul 2017 a dus la o realocare a 275 de milioane de euro în credite de plată din Fondul pentru Azil, Integrare și Migrație. Au fost anumite probleme de, cu capacitatea de absorție în anumite state membre, deci acest gen de probleme trebuie să fie evitate pe viitor. De aceea este necesar să avem o linie bugetară pentru fiecare dintre aceste obiective, în așa fel încât Comisia Libe să-și poată juca rolul de supraveghere parlamentară și pentru a crește transparența finanțării. În ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, Trebuie să subliniem importanța finanțării unor uh, mecanisme adecvate de supraveghere în domeniul justiției și afacerilor interne. Justiția și drepturile fundamentale sunt um, amenințate peste tot în Uniunea Europeană. De aceea, bugetul FRA, precum și bugetul supraveghetorului european uh, de protecție datelor, să crească. EULISA, de asemenea, trebuia să primească suficiente resurse în 2019, în așa fel încât să poată angaja personalul și experții de care are nevoie pentru a îndeplini sarcini adiționale pe care le-a primit. Cu toate că în propunerea actuală a Comisiei Europeane nu stau lucrurile așa, în CFM-ul 2021-2027 lucrurile ar trebui să fie diferite după cum am spus. În ceea ce privește fondurile de securitate internă, mai trebuie să subliniem un lucru. Consolidarea cooperării judiciare și polițienești în vederea combaterii terorismului și criminalității transfrontaliere, precum și cibernetice, sunt priorități pentru Comisia Libe. Europol are un rol critic, de, un rol crucial de jucat aici și de, asemenea trebuie, de aceea trebuie să primească finanțare adecvată. De asemenea și observatorul european pentru droguri și toxicomanie trebuie să primească finanțare adecvată. De asemenea, trebuie să finanțăm corect organismele care se ocupă de lupta împotriva criminalității cibernetice și Eurojust trebuie să primească finanțare adecvată ca să-și poată îndeplini rolul de a coordona anchetele în curs. Cooperare care are loc între autoritățile competente din statele membre. Însă, am constatat că există o reducere substanțială în următorul CFM pentru creditele la angajament în programul de justiție și pentru Eurojust – Considerăm că aceste reduceri sunt contraproductive. Cele două programe au crescut pe plan operațional și deci aceste reduceri bugetare sunt uh, rele. Un buget de 4,9 milioane de euro pentru uh, parchetul european este o inovare pozitivă în domeniul justiției și afacerilor interne. În concluzie, corecta punere în aplicare a bugetului, mai ales în domeniul crucial al libertăților justiției și afacerilor interne, nu poate decât să consolideze principiile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană, de exemplu, protecția drepturilor omului, solidaritatea, cooperarea și democrația. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hrisogonos. Un singur raportor din umbră este prezent. Domnul Manekens, vă rog, pentru S și D. A, sosit domnul Viotis, Vioti. Domnul Mamichin, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau să subliniez două, trei lucruri importante pentru bugetul din 2019. Drepturile procedurale ale azilanților în ceea ce privește facilitățile adecvate de primire și măsurile de sprijinire ale imigranților și măsurile de integrare. Chestiunile acestea sunt importante. În al doilea rând, Comisia Libe trebuie să joace un real uh, rol de supraveghere parlamentară în ceea ce privește finanțarea acordată în Uniunea Europeană. Bineînțeles, trebuie să luptăm și luptăm uh, să sprijinim FIA și EDPS. FRA, am cer scuze, și EDPS. Continuăm să insistăm asupra importanței acestor două lucruri. Per total aș dori să spun următoarele. La alinatele de la 11 la 14 și de la 29 la 35 și la alineatele de la 46 și la 48 sunt chestiuni importante pentru LIBE. Nu am să citesc toate aceste alineate, dar sunt, vreau să subliniez că sunt foarte importante lucruri. Sper că domnul Vioti să înțeleagă acest lucru. Mulțumesc, domnule Mamikins. Acum am să-i dau cuvântul raportorului de la Comisia pentru Bugete, Daniele Viotti. Domnule Hrisogonos, dacă doriți să reveniți, nu bine, veți reveni la concluzii când completăm. Atunci va avea cuvântul domnul Viotti mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că am întârziat. e vina faimosului trafic din Bruxelles. Vă mulțumesc uh, pentru faptul că m-ați invitat la această dezbatere din Comisia Libe. Fac un veritabil tur al toată, tuturor comisiilor parlamentare și acest uh, exercițiu mi se pare foarte important. Este bine să am oportunitatea să discut cu membrii diverselor comisii specializate. Fiecare comisie parlamentară are prioritățile sale. Propunerea mea a fost lansată pe 25 mai, ați avut cu toți ocazia să o vedeți, dar sunt câteva aspecte pe care doresc să insist. Sunt câteva chestiuni pe care simt că e nevoie să le explic mai bine. În primul rând, azilul și migrația. Trebuie să ne asigurăm că există suficientă finanțare în așa fel încât EASO să devină o veritabilă agenție europeană. Este un obiectiv cu care sunt de acord, însă este foarte dificil de atins. E vorba de anumite probleme economice, dar și de structura bugetului. Sunt patru linii bugetare acoperite aici. Există și operațiunile de căutare și de salvare. Trebuie să vedem unde intră ele în buget. Sunt operațiuni pe care eu personal le sprijin foarte mult și am să fac tot ce-mi stă în putință tot ce sunt, stă puteri să apăr aceste operațiuni în fază de conciliere, dar vom avea mult de lucru pe această temă, mai ales din perspectiva viitorului CFM. În ceea ce privește gestionarea frontierelor externe, avem nevoie de finanțare adecvată pentru Frontex și avem nevoie de mai multe fonduri pentru EULISA, deoarece aceste două agenții au uh, sarcini noi nouțe. Bineînțeles, noi la Parlamentul European întotdeauna încercăm să le spunem statelor membre că în momentul în care există nevoi noi, sarcini noi, e nevoie de bani noi. Ori de câte ori comisia primește o nouă sarcină, are nevoie de bani noi și de personal proaspăt angajat. Dacă agențiile desfășoară activități noi și mai multe, atunci nu ne putem aștepta să le desfășoare cu același număr de personal. De asemenea, trebuie să combatem uh, traficul de ființe umane și uh, contrabanda transfrontalieră. Sunt uh, noi agenții, cum ar fi Eurojust, Parchetul European și Europol, adică agenții care au sarcini noi. Să revenim la temeiul juridic pentru ajutorul umanitar în Uniunea Europeană. Ar putea fi un subiect delicat în cursul concilierilor. Trebuie să ne asigurăm că azilanții au o primire adecvată și cererile lor sunt procesate și cum trebuie. Nevoie de fonduri adecvate în acest domeniu. După cum spuneam, aici EASO va juca un rol crucial și EULISA are nevoie de finanțarea adecvată. Cosa che dico, eh, În ceea ce privește resursele pentru agenții, e ultimul punct despre care voi vorbi în această prezentare. În decursul anului trecut am uh, muncit foarte mult în procesul de conciliere în cele din urmă nu am reușit să obținem tot ce doream, însă am reușit să obținem o mică creștere a fondurilor pentru personalul de la Eurojust și la EASO. Și sigur că obiectivul din acest an este să continuăm să luptăm pe acest front. Dar sigur și Consiliul va cere reducere pentru alte agenții Voiam să, să transmit foarte clar uh, acest lucru, că dacă va exista o creștere a fondurilor din partea Consiliului, atunci riscul este să nu mai rămână nimic în rezervă și să nu mai avem finanțare pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Deci a, asta e o chestiune a, uh, politică și tehnică a, uh, la care trebuie să ne gândim. Sigur că noi vom încerca să susținem toate solicitările Comisiei Libe, însă avem un nou acord între gentlemen cu Consiliul și dacă Consiliul, așa cum se pare, dar se pare că, bun, există un nou guvern în Italia, uh, Um, și dacă ne uităm uh, la cum evoluează lucrurile, există posibilitatea ca cei de la Consiliu să planifice să investească mai mult în uh, gestionarea fluxurilor uh, uh migratorii și mai multe fonduri pentru migrație în general, trebuie să existe și resurse suficiente și Comisia trebuie să fie în măsură să uh, se ocupe de noi, uh, să se achite de noile sarcini, să se ocupe de noi proiecte și dacă nu există finanțare suficientă, acest lucru nu este posibil. Deci aici uh, trebuie să spunem punct. E, e o linie dincolo de care nu, nu putem să cedăm nimic. Îmi pare rău să spun lucrurile astfel, dar Dacă nu vrem să avem o politică populistă care să se transforme într-o administrație populistă și o bugetare populistă, atunci trebuie să ne asigurăm resursele administrative. Acesta este obiectivul meu. Și vreau să obțin cea mai mare susținere posibilă. Doresc ca un număr cât mai mare de deputați să Uh, voteze mandatul pentru negocierea cu Consiliul, astfel încât Parlamentul să aibă o poziție puternică. Nu vreau doar susținerea grupurilor politice, ci și a eurodeputaților din diversele comisii. Și vă mulțumesc de pe acum, domnule președinte. Mulțumim și noi, Daniele. Da, într-adevăr, uh, ai fost foarte clar. Um, îmi cer scuze că nu suntem foarte bine organizați, uh, o să-mi cer scuze uh, pentru colegul nostru care este raportor uh, din umbră din partea ALDE și am să-i dau cuvântul acum. Domnul Iesec, mulțumesc. În ceea ce privește conținutul comisiei, de trimis din partea Comisiei Libe către Comisia pentru Bugete, pe care am trimis-o deja, am subliniat că trebuie să ne um, cunoaștem bine prioritățile și în domeniul justiției și afacerilor interne trebuie să ne asigurăm că statele membre care sunt la, lin, pe linia frontului, ca să zic așa, care au de-a face cu influxuri foarte mari de emigrație, trebuie să fie susținute um, prin uh, uh finanțare suficientă și prin agențiile europene, cum ar fi ASO. Uh, știu că există acest acord între gentlemen cu uh, Consiliul, dar eu aș dori totuși ca acest element să rămână ca rezultat al negocierilor uh, în trialog. Da, sigur, e bine să luptăm împotriva traficului de ființe umane, și țările de la frontiera externă a Uniunii Europene consideră că nu sunt susținute suficient de către Uniune. De aceea este foarte bine că se alocă fonduri suplimentare în domeniul azilului, dar eu cred că mai mulți bani ar trebui să fie alocați Frontexului, pentru a putea oferi asistență statelor membre în uh, controlarea frontierelor externe. De asemenea, instrumentul de flexibilitate, sigur, trebuie să fie mobilizat încă o dată pentru 2019 pentru a pune în aplicare politicile și acțiunile din rubrica 3 a bugetului. Însă, în recomandările proiect uh, ale Comisiei pentru Bugete pentru uh, mi se pare că problemele de securitate și migrație nu uh, ocupă un rol important, cu toate că acest domeniu de politică este în general subfinanțat. Problemele migrației au potențialul de a destabiliza nu doar anumite state membre, ci întreaga Uniune Europeană. Și cu toate că respect domeniile inovației și alte domeniile bugetului european, dacă nu soluționăm problema migrației ilegale, atunci vom vedea tot mai multe probleme și nici nu vom mai putea să ne mai gândim la inovație. E clar că și Comisia recunoaște acest lucru în propunerea sa pentru următorul CFM, pentru că protejarea frontierelor externe și fluxurile migratoare beneficiază de o triplare a fondurilor undeva la 33 de miliarde de euro. Alte domenii din rubrica 3 sunt de asemenea foarte importante, uh, securitatea cibernetică, prevenirea și combaterea radicalizării și a infracționalității și gestiunea crizelor. Mă îngrijorează reducerea în fondul pentru securitatea internă și faptul că fondurile sunt uh, staționare în ceea ce privește cooperarea polițienească și judiciară. Și sigur că fondurile pentru EULISA, care cresc cu aproape 800 de milioane de euro, Uh, reprezintă o situație pozitivă. Um, EULISA uh, trebuie să aibă suficiente resurse și personal pentru a putea să facă noile, uh, să se ocupe de noile sarcini pe care le va avea din 2019. Um, E foarte important că obiectivele care au fost stabilite pentru ultimii doi ani din CFM uh, Uh, să fie uh, atinse, mai ales focalizându-ne asupra eficiența utilizării resurselor pentru priorități, pentru acele chestiuni care ar putea să pericliteze viitorul Uniunii Europene. Aștept uh, să vedem, să discutăm avizul LIBE pe marginea bugetului 2019 pentru a putea să subliniem încă o dată prioritățile noastre. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumim, domnule Iezec! Sigur că vom avea o dezbatere ulterioară pe acest subiect, dar uh, deocamdată trebuie să ne oprim uh, aici, pentru că uh, vom avea vizita ministrului pentru imigrație din Grecia, pentru care nu avem foarte mult timp alocat și apoi avem voturi. Așadar, deocamdată îi mulțumesc domnului Vioti pentru aceste contribuție și, de asemenea, raportorilor din umbră, domnului Crisogonos și raportorilor din umbră pentru Uh, dezbatere. Um, ministrul grec, uh, am înțeles că a ajuns. Uh, vine în sală? A, da, s-a spus un minut. Probabil că e un minut parlamentar, spune președintele. Imediat ce ministrul sosește, vom uh, începe dezbaterea cu dânsul, dragi colegi, pentru că nu avem mult timp la dispoziție și apoi avem programate voturi. Colleagues, we can move now to point four of the agenda. Dragi colegi, putem să trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Un bun venit călduros domnului Dimitrios Rițas, care este noul ministru grec pentru politică în domeniul migrației. Mă bucur că ne vedem uh, și cu atât mai mult cu cât uh, discutăm tocmai astăzi de Ziua Internațională a Refugiaților. Vreau să mulțumesc echipei dumneavoastră pentru toate contactele și întâlnirile pe care le-am avut deja și știu că, uh, dragi colegi, îl cunoașteți pe domnul ministru foarte bine. Ieri am avut deja niște discuții și știu că toți așteptați să ascultați uh, intervenția domnului ministru pentru a vedea care sunt problemele la nivel macro. Uh, Consiliul se reunește săptămâna viitoare și sigur că sunt foarte multe informații detaliate cu privire la ce se întâmplă în Grecia, uh, pe insule, la Atena um, și colegii noștri monitorizează cu atenție situația și știu că sunteți pregătiți să dialogați cu noi pe aceste subiecte astăzi. Uh, introducerea a fost destul de lungă, dar aș dori să rămână suficient timp pentru uh, dezbatere, pentru că este Ziua Internațională a Refugiaților. Știu că veți prezenta și un scurt material video pe care îl vom urmări acum. Is that right? I'm going to watch it now. Hello? Video? Yeah, it's happening. Yeah? Okay. Just checking. Sorry, the seamless order. Bun, știți, uh, uh Încercăm să organizăm lucrurile. Oh,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 Minister, if you could um, warm welcome again and please. Încă o dată vă urăm bun venit și vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc uh, limba Elena. Cred că ceea ce vă voi spune va fi suficient pentru a vă informa uh, cu privire la ce se întâmplă în, uh, în Europa și în Grecia acum. Domnule președinte, stimați eurodeputați, este o plăcere și o onoare pentru mine ca astăzi, de Ziua Internațională a Refugiaților, să am ocazia să vă vorbesc în comisia dumneavoastră. Și aș dori să urez bună dimineața tuturor membrilor acestei comisii. Rolul jucat de Parlamentul European în gestiunea fenomenului migrației și a crizei refugiaților și în formarea unei politici paneuropene privind uh, azilul și migrația, e bine, rolul jucat de Parlamentul European în acest domeniu este crucial și mai actual decât oricând. O politică ce respectă valorile noastre comune europene și drepturile omului, bazată pe tratatele europene și pe normele de drept uh, internațional. Permiteți-mi să mă concentrez asupra câtorva puncte specifice ale probleme așa cum arată ea astăzi și să vă exprim, să vă prezint poziția mea cu privire la evoluția uh, legislației către Dublin 4 și să vă prezint situația din Grecia, cum ne descurcăm, care este programul nostru pentru cea de-a doua jumătate a anului 2018 și începutul 2019. Dar înainte să fac aceasta, aș dori să vă împărtășesc uh, o păi, idee fundamentală. Calea noastră europeană, în Uniunea Europeană, calea noastră comună, necesită un dialog constant, o viziune de viitor și, sigur, abilitatea de a face compromisuri. Dar toate acestea trebuie făcute um, într-o manieră uh, stabilită de comun acord, pentru, pentru că dacă nu, atunci ne întoarcem de unde am plecat. Nu există norme, nu există valori comune și nu există acorduri fundamentale. Aceasta este chestiunea crucială care se aplică în mod deosebit problemei refugiaților. Uh, Convenția de la Geneva, protocolul de la New York și toate tratatele și acordurile, ei bine, se aplică toate acestea sau nu? atunci când vorbim despre solidaritate, despre ce solidaritate vorbim? Solidaritatea față de oameni și deci solidaritate și cooperare între state și comunități pentru a ajuta pe acești oameni? Sau vorbim despre solidaritate între state pentru a evita responsabilitatea uh, de a face față situației. Răspunsul nostru la aceste întrebări ne va ghida. Toate măsurile, acordurile vor fi judecate pe baza acestui răspuns și pe baza măsurilor practice pe care le vom lua. În mod clar, răspunsul meu ar fi primul dintre cele, dintre cele două menționate provocările problemei migrației și refugiaților necesită cooperarea tuturor părților interesate pe baza dreptului internațional, a solidarității și a partajării responsabilității. Încă suntem foarte departe de acest obiectiv pentru că nu toate țările uh, europene, nu toate puterile politice ale Europei sunt uh, uh de acord cu această uh, poziție. Care este obiectivul nostru? să avem o instituție, uh, o, o politică instituțională la nivel european pentru azil și migrație. În primul rând, trebuie să existe căi sigure, legale pentru refugiați, astfel încât aceștia să nu trebuiască să-și pună viețile în mâinile traficanților. În al doilea rând, uh, un sistem de azil european uh, corect și stabil care să reziste în fața crizelor și care să nu împovăreze în mod exclusiv acele state care se găsesc la frontierele externe ale Uniunii Europene. Și în al treilea rând, cooperarea cu țările terțe, astfel încât să putem să abordăm împreună cauzele uh, fenomenului migrației. Trebuie să fim foarte sinceri evoluțiile în Europa nu sunt pozitive. În uh, jurul frontierelor noastre continuă conflictele, războaiele și um, nu uh, se prevede că se vor încheia curând. Disparitățile sociale sunt în creștere și ne îngrijorează în mod deosebit condițiile uh, Uh, pentru, personal, pentru refugiați și persoanele strămutate din uh, Liban, uh, Iordania, Irak, Siria și alte țări, conform ultimelor rapoarte care vin de la Organizația Internațională pentru Migrație și de la Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați. Provocările trebuie abordate în cooperare între noi toți. Europa trebuie să facă față acestor provocări. Um, relocalizarea, transferul de persoane trebuie să fie măsurile folosite pentru a face față problemei. E nevoie de un sistem de distribuire a persoanelor care să permită celor care au dreptul de a veni în mod legal în Europa să o facă. Trebuie să creștem eforturile um, și să nu slăbim deloc uh, toate eforturile de a combate uh, activitățile traficanților de ființe umane. Una dintre marile probleme de astăzi o reprezintă revizuirea sistemului comun european de azil și a regulamentului de la Dublin. Și vreau să spun foarte clar, Grecia susține decizia luată de Parlamentul European și cred că pozițiile noastre, de fapt, sunt identice în, acest, în această privință. Ne bucurăm, ne-am bucurat să vedem ultima scrisoare trimisă de președintele Tajani premierului grec pentru a se asigura că toate statele membre trag, fac eforturi în aceeași direcție. Asta ne dorim să obținem. Deci, ce își dorește și Parlamentul European? Dar în același timp știm că la nivelul Consiliului European lucrurile stau altfel. Foarte adesea lucrurile merg undeva înspre un impas. Poziția Greciei este aceea că trebuie să susținem eforturile făcute de președinția bulgară pentru a găsi un fel de compromis care să reprezinte un, un progres și care să reziste. De aceea credem că acesta trebuie să fie fundamentul discuțiilor noastre, în pofida faptului că sunt multe opinii divergente. Documentul președinției bulgare reprezintă fundamentul discuțiilor noastre. Nu suntem de acord cu statele membre care spun că trebuie să o luăm din nou de la zero. A doua chestiune extrem de importantă pe care dorim să o subliniem este faptul că trebuie ca Parlamentul European să pună presiune și mai mult decât a făcut-o până acum pentru a putea să avansăm rapid în cadrul trilogurilor pentru a avea o soluție comună. În cele din urmă avem, iată, un pachet de șapte propuneri legislative care trebuie tratate ca atare, ca un pachet. Nu trebuie să fie împărțit pe bucățele. Cinci state membre sunt în prima linie în ceea ce privește migrația. Am încercat să cooperăm. Am uh, stabilit 13 poziții um, în Consiliul European, patru au fost acceptate. 9 nu. Asta s-a întâmplat acum vreo două luni. Între timp au avut loc alegeri, s-a schimbat atmosfera dar noi considerăm că aceste 13 poziții care corespund poziției Parlamentului trebuie să fie acceptate și preluate. Cu toate acestea, discuțiile care ne-ar ajuta să găsim o soluție sunt binevenite. Dar există totuși, țineți minte, câteva propuneri făcute de țările Um, de sosire a refugiaților. Deci trebuie să fie luate în considerare aceste poziții. Este nevoie să împărtășim povara și să nu punem poveri suplimentare asupra statelor uh, membre de primire. Procedura, așa cum este ea formulată acum, nu mai poate fi respectată. Trebuie să ne îmbunătățim serviciile. Nu este nicio logică în acordarea de fonduri doar către anumite state membre um, și în același timp să ne așteptăm de la, acea, de la aceleași state membre să, uh, să ducă toată povara. Europa trebuie să participe în întregime. Am, am analizat ideile Parlamentului European și mi se par foarte bune. Aceasta este poziția noastră în ceea ce privește regulamentul Dublin. Aș dori să vorbesc acum despre situația din Grecia. Ați văzut videoclipul. Nu mai suntem în 2015. În Europa dezbaterea continuă, dar nu vom da înapoi. Nici măcar nu mai dispunem de datele obiective care să ne transpună din nou în acea perioadă, pentru că acum dezbaterea în Europa nu se mai concentrează pe distribuire, ci despre reîntoarcerea la măsurile din 2015. Trebuie să refuzăm acest lucru pentru că ni se va schimba agenda astfel și nu este voie. În 2015 am avut parte de o situație de urgență. Noi ne-am continuat, ne continuăm eforturile, situația este foarte diferită față de acum trei ani, nu spun că nu există încă dificultăți sau puncte slabe. Cu siguranță există, dar situația față de, uh, de, de 2015 este cu mult mai bună. Bine, nu o să vă spun că totul este roz, dar o să vă spun care e situația. Acum avem 60.000 de refugiați și migranți în Grecia. 16.000 dintre ei sunt pe insule. Am avut un uh, flux crescut din Turcia în a doua jumătate a anului trecut și această tendință s-a continuat în primele luni ale lui 2018. Nu voi intra în cifre, dar am avut uh, o creștere foarte mare în aprilie și mai ales la granița terestră, lucru care a creat niște probleme foarte mari pentru sistemul nostru de azil și de recepție mai ales în uh, zona râului Everos și în uh, insulele din Marea Egee. Am păstrat constant legătura cu președinția bulgară, cu comisarul Avramopoulos, am colaborat și cu Turcia, am avut două reuniuni la nivel înalt, la nivel tehnic, în Atena și în Istanbul, iar rezultatul acestor reuniuni a fost um, scăderea fluxului de refugiați la nivelul din mai 2017. În aprilie au intrat peste 6.000 de refugiați în Grecia, 3.500 au intrat în mai și 1.105 până acum în iunie, până în data de 15. Așa că vă dați seama de diferențe. Grecia dorește o cooperare reală cu Uniunea Europeană și cu Turcia în ce privește gestionarea fluxurilor de migranți. Recent s-a discutat despre ruta pe Marea Adriatică și, pe, și prin Balcanii de Vest dar nu există niciun fel de informații concrete care să susțină această teorie. Nu există fluxuri secundare din Grecia înspre țările uh, vecine și de acolo înspre Europa Centrală și de Nord. V-am ruga să vă bazați pe fapte reale și pe date. Conform cifrelor pe care le avem noi, în 2017 au fost um, 18 cereri de readmisie din Albania înspre Grecia și până acum, în 2018, au existat trei astfel de cereri. În prezent, principala noastră grijă este să luăm presiunea de pe mm, insulele din estul Mării Ege, Lesbos și Samos, care sunt în prima linie în ceea ce privește primirea refugiaților, datorită poziției lor geografice. Suprapopularea dintre, din cele două tabere de acolo mm, face ca condițiile de trai ale refugiaților și migranților să fie extrem de precare, ă, dar și condițiile de trai pentru comunitatea locală de acolo, de pe insule. Statutul acestor oameni este de solicitanți de azil. Ei sunt cei care uh, fac solicitările, care intră în sistemul nostru de azil. Așa că ce trebuie noi să facem este să uh, accelerăm procedurile și să respectăm drepturile acestor oameni. La mijlocul lui mai am adoptat o nouă lege a azilului bazată pe codificare, pe simplificare administrativă și procedurală, pe accelerarea procedurilor care va facilita respectarea angajamentelor Greciei și va facilita protejarea solicitanților de azil. De asemenea, ne preocupăm mult pentru um, refugiații uh, și pentru situația lor și pentru respectarea drepturilor lor. O singură țară nu se poate descurca singură cu toate aceste chestiuni. Este nevoie de pași administrativi suplimentari și de aceea avem un personal de 400 de persoane în uh, serviciile de azil și numărul de comitete pentru refugiați va crește de la 12 la 20 anul acesta și apoi cu încă 10 anul viitor. O problemă mare pe care a trebuit să o tratăm și sperăm că o rezolvăm, suntem pe cale să o rezolvăm, este cea a interpretării și a nevoii de interpreți. Nu voi intra aici în detalii, dar vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Trebuie de asemenea să îmbunătățim condițiile de recepție pentru a putea întâmpina nevoile uh, acestor ref, uh, solicitanți de azil. În acest sens, ne-am îmbunătățit uh, practicile și planificarea financiară pentru a doua jumătate a lui 2018. Avem un plan financiar actualizat pe care l-am trimis Comisiei Europene și avem de asemenea unul nou pentru 2019. În momentul de față, în Grecia, oamenii sunt adăposiți, adăpostiți în 27 uh, de structuri de stat. Urmează să deschidem șapte noi structuri și în programul Estia avem 21.000 uh, de oameni în apartamente. Dorim să ajungem la 30.000 până la sfârșitul anului acesta. Am avut 300 de locuri pentru minorii neînsoțiți, acum avem peste 1900 și dorim să avem până la 3000 de astfel de locuri. În cursul lunii iulie dorim să mutăm 1000 de oameni de pe insule, pe continent și până la sfârșitul lui septembrie dorim să Uh, avem sub 10.000 de oameni pe insule. Refugiații și migranții minori trebuie să fie înscriși la școală. Asta spune legea, fac parte din clase speciale. Acesta este planul adoptat de Ministrul Învățământului. De asemenea, am început un program de integrare care dă rezultate bune. În trei orașe avem programe pilot ne bazăm pe învățarea limbii elene, identificarea competențelor și accesarea pieței muncii de către migranți și refugiați. Ne dorim un program interimar și pentru cei care au primit deja azil. Este vorba de 5.000 de locuri în 6 luni deci 5.000 de persoane care pot să intre în programul de integrare. Așadar, doamnelor și domnilor, stimați colegi, Europa se află la un punct de răscruce, ne confruntăm cu niște provocări foarte mari. Reacțiile și abordarea noastră în fața acestor probleme vor hotărâ viitorul Europei și al generațiilor care urmează. Vom hotărâ astfel în ce direcție o va lua Europa în ceea ce privește drepturile omului și solidaritatea, dacă vrem să facem acest lucru. Dacă nu, cealaltă cale este ă, xenofobia și naționalismul. Trebuie să avem o uniune în viitor, o adevărată uniune europeană bazată pe valori comune și trebuie să ne asigurăm că deciziile noastre sunt respectate. Trebuie să uh, Um, fim solidari cu alți oameni. Aceasta este una dintre valorile noastre. Parlamentul European și Comisia Libe au un rol foarte important pe aceste teme, esențiale pentru viitorul nostru. E foarte important, mai mult decât a fost vreodată să ne concentrăm pe aceste subiecte, tocmai de aceea rolul membrilor de aici este extrem de important. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumim, domnule ministru. O să luăm acum câteva întrebări din sală, din partea membrilor. Aș dori să încep eu. Ați spus că Grecia este una dintre țările aflate în prima linie a primirii refugiaților. Aș dori să vă întreb dacă puteți să ne spuneți ceva despre uh, propunerile din cadrul reformării regulamentului Dublin care nu sunt aliniate poziției dumneavoastră și poziției Parlamentului. De exemplu, procesarea sau detenția în afara teritoriului național. Sunt colegi aici care sunt implicați în dosarele uh, aferente și ar vrea să știe. În ceea ce privește autoritatea de management și bugetul, Știm care sunt presiunile legate de fonduri și vor fi întrebări legate de acest lucru. Deci, uh, dacă puteți să ne spuneți câte ceva și de asta. Urmează noul Lopez Aguilar. Oh. Thank you, Minister. Mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumim că ați venit, vă mulțumim pentru mărturia pe care ați depus-o și vă mulțumim pentru eforturile enorme pe care le faceți pentru a vă confrunta cu această situație care nu se termină. A trecut vremea discursurilor, discursuri au fost, sunt foarte multe. S-a vorbit foarte mult despre asta și în plenara Parlamentului European. Acum este vremea să adresăm niște întrebări concrete unui ministru care are un uh, loc în Consiliu, acolo unde e problema, că bine ați spus dumneavoastră. Aici, în Parlamentul European, avem o alianță, aveți prieteni, aveți aliați în ceea ce privește rezolvarea situației și schimbarea uh, problemelor de acolo, rezolvarea problemelor de acolo. Pentru că până acum reacția din partea Uniunii Europene, adică a statelor membre, a fost un adevărat eșec. Care e întrebarea? Cum întrevedeți dumneavoastră posibilitatea înainte de sfârșitul acestui mandat de a, a face, de a lega o alianță în Consiliu pentru a bloca aceste schimbări care urmează uh, să fie făcute în urma uh, stării de fapt în cadrul sistemului de azil. Mă refer acum la regulamentul Dublin. Care sunt șansele ca Grecia, alături de alte state membre, inclusiv noul guvern al Spaniei, să uh, promoveze propunerea de schimbare pe care o așteptăm, pentru că regulamentul Dublin este blocat în momentul de față și asta înseamnă că întregul sistem de azil este blocat, că nu se fac progrese nici în ceea ce privește condițiile de recepție, nici în ceea ce privește procedurile administrative sau transferul, nici o lege, nicio schimbare legislativă pe care o așteptăm nu mai avansează pentru că regulamentul Dublin este blocat. Deci, înainte de terminarea mandatului, există vreo posibilitate de schimbare. Președintele întrerupe. Voi lua întrebările în ordinea în care s-au anunțat. Doamna Spinelli, două minute, vă rog. Ma, eh, ringrazio anch'io molto il, il ministro Vitsas per... Mulțumesc. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului ministru pentru discursul său și aș dori să mulțumesc Greciei în general pentru eforturile pe care le-a făcut în aceste circunstanțe economice foarte dificile. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră în ceea ce privește proiectul pe care l-am primit pentru un posibil acord de la Consiliu pe, temul, pe tema acordului de la Dublin. Se vorbește foarte clar despre externalizarea frontierelor și politica de azil. Se vorbește despre platforme regionale de debarcare, despre cooperarea cu Organizația Internațională a Migrației și cu Înaltul Comisariat ONU. Practic e vorba de hotspoturi în afara Europei și aș dori să îmi spuneți ce poziție aveți dumneavoastră ca reprezentant al Greciei pe această temă. O astfel de politică are anumite riscuri majore. Ar fi foarte dificil să creăm proceduri prin care să facem diferența între solicitanții de azil și migranții pe, teme, pe motive economice. Statele terțe care ar fi implicate aici dețin legi adecvate pentru a pune în aplicare aceste măsuri, ar accepta astfel de platforme regionale de debarcare, ar accepta relocarea despre care se vorbește. Și să nu uităm că e vorba și de țări care respectă mai mult sau mai puțin dreptul internațional. Vreau să vă întreb ce fel de alianțe există în Consiliu, care este poziția Greciei pe această temă. Cum uh, prevedeți dumneavoastră o mână câștigătoare aici? Probabil că Spania vă va sprijini, dar alte țări de destinații ale migranților, unde sosesc ei pentru prima oară, nu cred că vor sprijini și aici mă refer mai ales la Italia. Mulțumesc. Urmează doamna Pagatha Urtundua. Doamna Pagatha Urtundua Ruiz, vă rog. Mă scuzați. După cum știți, numele meu e mai, ușor, mai greu de pronunțat. Și nu l-am înțeles. Președintele, devin din ce în ce mai bun la pronunța numele dumneavoastră. Doamna Pagata Urtundoa. Da, într-adevăr, dar nu m-am prins din prima. În primul rând, mulțumesc pentru faptul că ați venit aici, domnule ministru. Ne aflăm într-adevăr la o răscruce în care trebuie să definim uh, viitorul Uniunii Europene. Aveți completă dreptate în tot ceea ce ați spus. Grecia și-a asumat unele dintre cele mai mari um, sarcini și când e vorba de frontiere comune, trebuie să acționăm cu toții împreună, în comun. Nu trebuie să vă lăsăm pe dumneavoastră să vă descurcați singuri. Când vorbiți de cele 60.000 de persoane din Grecia, mi se pare că mai este important să creștem vizibilitatea acestor informații peste tot în țările noastre, pentru că la ora actuală există uh, insuficientă informare față de 2015 sau 2016 la nivelul opiniei publice. Aș dori să ne spuneți care sunt naționalitățile cele mai des întâlnite în rândul migranților din Grecia. Ce procent de minori sunt, este... Dumneavoastră ne-ați vorbit de diverse planuri să primiți 3.000 de minori neînsoțiți maxim. Și, de asemenea, ați vorbit despre școlarizare, despre faptul că minorii trebuie să meargă la școală, dar câți merg efectiv la școală? Care este procentajul efectiv? De asemenea, ați mai spus că este nevoie să deblocăm trilogurile la Consiliu. Suntem alături de dumneavoastră, dorim să explorăm toate căile posibile prin care să deblocăm situația și să nu lăsăm toată povara pe mirii Greciei. În rest, dumneavoastră ne-ați mai vorbit și despre situația din insule și despre problemele la care s-a ajuns din cauza acestei uh, poveri din insule. Cum vă putem ajuta aici? Vă rog să ne spuneți cum. Pentru că noi nu primim întotdeauna toate informațiile. Vă rog să profitați de această oportunitate ca să ne dați impulsul de care avem nevoie ca să vă ajutăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Kirkos. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, înțelegeți cât de importantă este prezența dumneavoastră aici astăzi. Ținând seama de cele spuse de antevorbitor, repet și eu că nu avem suficiente informații. Aliați aveți cu duiumul aici în Parlament, stânga, dreapta, centru, dar e nevoie de mai multe detalii decât ne furnizează Comisia. Pentru că numai astfel putem să vă oferim sprijinul de care aveți nevoie și uh, acțiunile noastre să fie țintite. Numai așa putem informa țările cu privire la ce se întâmplă în Grecia. Merkel și Macron ne-au spus foarte multe lucruri despre felul în care doresc să pună capăt fluxurilor ilegale de migranți, dar nu ne-au spus nimic despre migranți ilegali și despre sistemul comun de azil. Ce credeți că se va întâmpla pe acest front? Și în al doilea rând, dacă uh, problema nu își va găsi o soluție în decursul președinției bulgare, cum credeți că se va rezolva în decursul președinției austriece? Da, dumneavoastră ați fost mult mai subțin și am încercat să întreb fix același lucru, spune domnul președinte. Urmează doamna Kenge. Și aș dori să, mulțum- să îi mulțumesc domnului Vițas pentru această prezentare. Sunt complet de acord cu analiza sa vis-a-vis -vis de valorile fundamentale. Avem și obiective comune pe care trebuie să le urmărim. E nevoie de un sistem european comun de azil prin care să respectăm drepturile omului. Parlamentul European va exercita toată presiunea de care pe care va putea să o exercite. E nevoie de o abordare holistică și această abordare are, o, a avut în 2016 o abordare, o, um, un sprijin foarte larg, îmi cer scuze. În rezoluția pe care am votat-o, ne-am reafirmat um, angajamentul față de un sistem corect de azil. Dar pe cine putem baza aici? Președinția bulgară se ocupă de dosar la ora actuală și în urma celor mai recente declarații de presă pe acest pachet, am constatat că se vorbește despre platforme regionale în care s-ar face o diferențiere între migranții pe motive economice și cei care solicită azil. Și li s-ar, uh, ar fi împiedicați acești oameni să circule în Uniunea Europeană. Este responsabilitatea dumneavoastră să discutați cu celelalte state membre, să explicați care este poziția Parlamentului poziția noastră cu privire la Dublin a fost votată cu o majoritate covârșitoare în noiembrie 2016. Să nu uităm că e nevoie de o abordare holistică. Nu trebuie să uităm nici de coridoarele umanitare, de cauzele inițiale ale migrației. Eu cred că nu ducem lipsă de propuneri, ci de voință politică. De asta avem nevoie aici. Acesta este mesajul pe care dorim să-l pasăm următoare președinții ale, a Consiliului Uniunii Europene. Da, mai mulți colegi v-au întrebat lucrurile acestea. Suntem foarte îngrijorați de ce am auzit din uh, informațiile pe care le-am primit neoficial la Consiliu. Urmează doamna Winberg. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule ministru. Ați spus că s-a constatat o reducere a numărului, numărului de migranți care sosesc în Grecia. Cu toate acestea, există o creștere de la an la an. Sunt uh, oameni care vin din insulele grecești și din Turcia. Care sunt cauzele? Eu credeam că am fi prevenit această situație prin colaborarea cu Turcia, unul pentru unul. O persoană trimis înapoi și o persoană primită. Ce măsuri s-au luat în cadrul acestui, acestei colaborări cu Turcia? Din ce în ce mai multe țări am constatat că spun nu ideea de a accepta bărcile cu, din partea ONG-urilor. Italia a refuzat o astfel de navă, Malta a refuzat o astfel de navă și la urma urmei Spania a trebuit să primească în portul său din Valencia nava Aquarius. Însă Spania nu deține capacitatea necesară de a primi toți acești migranți. Domnule ministru, considerați că există un pericol, un risc ca din ce în ce mai mulți migranți să fie mm, îndreptați către insulele grecești? Credeți că există această posibilitate? Din ce în ce mai multe țări din Europa au refuzat un sistem comun de azil obligatoriu. Dezbaterea aceasta durează deja de ani în șir. Nu cred că va duce nicăieri. cât va mai putea Grecia să facă față tuturor acestor migranți de pe teritoriul său. Eu am rămas cu impresia că există conflicte între locuitorii din Lesbos și migranți. De asemenea, am, constat, am rămas cu impresia că au existat probleme cu migranții cursi din Atena. Cum veți continua să faceți față tuturor acestor tulburări sociale? Și în ceea ce privește Austria, dacă am înțeles corect, Austria are propuneri foarte diferite cu privire la felul în care putem rezolva aceste probleme cu migranții ilegali. Deci sper că vom putea asculta cu mare atenție propunerile Austriei, care va deține președinția în următoarea jumătate a anului. Domnul Hrisogonos, domnule ministru, vă urez bun venit. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră vis-a-vis -vis de informațiile din ultimele zile din partea Germaniei. După cum știți, stabilitatea guvernului este amenințată în Germania din cauza informațiilor pe care le-am auzit noi, cel puțin așa ne spun, din cauza propunerilor uh, ministrului german de afaceri externe, care a zis că dorește să crească relocarea solicitanților de azil în țările unde au sosit prima oară, în așa fel încât să reducă povara asupra Germaniei, cel puțin în, o povară care există în percepția ministrului de interne germane. Aș trebui să vă întreb un lucru. Dacă se pune în aplicare o astfel de măsură, din punctul de vedere al Greciei, deci uh, relocări din Germania în Grecia, care ar fi consecințele pentru Grecia? s-ar putea ajunge la o criză umanitară cu consecințe neprevăzute dacă s-ar întâmpla așa ceva? Statul grec ar fi capabil să răspundă la această criză? Urmează Elish, uh, doamna Schlein. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit aici. Noi vă sprijinim, noi sprijinim Grecia și apreciem faptul că dumneavoastră salutați propunerile Parlamentului pentru com- sistemul comun de azil. Avem nevoie de ambiție, e nevoie de un sistem real european pentru partajarea responsabilității, în așa fel încât să nu punem toată povara pe țara în care sosesc prima dată migranții. E nevoie de un veritabil sistem de relocare. Trebuie să le oferim uh, o primire demnă. Membrii Consiliului au hotărât că practic nu vor hotărâ și mi se pare inacceptabil așa ceva. Mi se pare inacceptabil că nu avem un acord cu privire la solidaritatea internă. Practic, se ignoră propunerile a două treimi din acest Parlament. Noi avem o responsabilitate istorică de a reforma regulamentul Dublin. Dacă guvernele ratează această oportunitate, Haideți să nu ne prefacem că vor putea să salveze proiectul european. Ineptitudinea lor, eșecul lor de a pune în practică soluții practice pentru uh, comune, pentru probleme comune, nu a făcut decât să ducă la creșterea mișcărilor populiste și naționaliste din aceste state membre. Trebuie să punem pe primul loc principiul solidarității, pentru că Uniunea Europeană pe asta se bazează. Nu are sens să credem, nu este realist să credem că putem trimite oamenii ăștia peste mări. Am încercat uh, de mai multe ori în trecut să închidem uh, frontierele, nu funcționează, apar noi și noi rute din ce în ce mai pericole către Italia și către Grecia. E nevoie de solidaritate europeană. E nevoie de căi sigure, legale, către Uniunea Europeană. Cele 28 de state membre trebuie să discute problemele acestea împreună și să ajungă la un rezultat în așa fel încât să nu rateze această oportunitate istorică, pentru că viitorul Uniunii Europene este la risc. Um, Mulțumim. Domnul Iezec, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Inițiativa Europeană pentru Stabilitate, un think tank de la Berlin și președintele său, Gerard Naus, poate vă aduceți aminte că ei au fost arhitecții acordului între uh, idei de acord între Turcia și Uniunea Europeană pentru a gestiona rutele de migrație care duceau și către Grecia. E bine, acum ei vin acest think tank vine cu o altă idee de soluție pentru ruta care vine din Libia. Elementul principal este de a scurta procedura de solicitare de azil, conform uh, exemplului uh, din uh, țările de jos, unde durează aproximativ două luni procesarea unei cereri de azil cu toate clauzele de salvgardare Uh, necesare și consideră că dacă se aplică această procedură împreună cu acordurile de returnare, acest lucru va face că se va putea diferenția mult mai bine între cei care sunt adevărați solicitanți de azil și ceilalți. Aș dori să știu ce părere aveți despre această idee și ce fel de măsuri sau asistență ar uh, necesita punerea în aplicare a acesteia. Mulțumesc! Mulțumesc, Martina Anderson. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, pentru informare. Cred că mulți dintre noi, cei de aici, suntem de acord că nimeni nu devine refugiat pentru că alege a, asta și vreau să vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc Greciei pentru eforturile pe care țara dumneavoastră le-a făcut până acum să facă față situației, în pofida faptului că, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu s-au stabilit uh, rute sigure și legale. Și dată fiind situația și zi, faptul că e Ziua Internațională a Refugiaților, într-adevăr este foarte bine că avem această întâlnire astăzi. Însă informațiile pe care le primim de la centrele de primire și această problemă a externalizării frontierelor sunt, sunt informații șocante. Unii colegi uh, vorbesc despre cuvântul solidaritate care este aruncat de colo-colo în Parlamentul European. Ce înseamnă solidaritatea la Consiliu oare? Este un concept care nu este susținut acolo. Se pare că astfel de uh, concepte, cum ar fi externalizarea frontierelor, uh, încep să devină un limbaj acceptat și uh, lupta pentru valori nu mai contează. Valorile parcă se pierd. Dacă ne uităm la Convenția de la Geneva, protocolul de la New York, toate acestea sunt ignorate. Deci aș dori să vă întreb, în primul rând, în ceea ce privește uh, traficul de ființe umane și traficanții din Grecia și de altundeva din Europa. Ce uh, măsuri se iau și ce progrese și ce provocări există legate de procesul de integrare, pentru că știm că din aprilie peste 6600 de persoane au ajuns uh, pe teritoriul uh, Greciei, uh, refugiați sau migranți economici în, numa, în urma fenomenului uh, uh, sărăciei sau al fenomenului schimbărilor climatice. Uneori uităm de acest lucru. Um, și problema reîntregirii familiei, sigur că uh, știu că um, din păcate, există aici obstacole juridice, dar vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toate eforturile pe care le faceți și cred că ar trebui să vă susținem ca să puteți face mai mult. Mulțumesc, doamna Vozenberg, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru că ați venit în comisia noastră pentru a ne informa. Un uh, coleg care a luat cuvântul înaintea mea a menționat faptul că domnul Zehofer, ministrul uh, german de interne, face presiune asupra doamnei Merkel um, în ceea ce privește returnările refugiaților în țara unde au ajuns e prima dată în Uniunea Europeană. În același timp știm că Germania așa, uh, întrerup procesul de reîntregire a familiei. Deci există membri ai familiei care sunt împrăștiați în diverse țări prin Europa și mai ales în țara mea, care este o țară de sosire a migranților, de intrare a acestora a refugiaților în Europa. Um, cum intenționați să abordați și să gestionați această problemă în guvernul grec? Pentru că e o îngrijorare care um, există acum în sistemul Dublin actual. Mulțumesc, Birgit Zipal. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să mai repet încă o dată că majoritatea migranților și solicitanților de azil sunt, uh, de fapt, găzduiți în țări terțe în afara Uniunii Europene. Dar voi insista și voi lupta întotdeauna pentru ca Uniunea Europeană să fie, de asemenea, un loc care să ofere protecție și să integreze oamenii care fug din uh, fața torturii și a persecuției politice. E o rușine ce vedem că se întâmplă acum și în Germania, pentru că să trimiți înapoi pe toți refugiații, fără să vorbești despre măsuri de relocare, va uh, crește presiunea asupra țărilor de la frontiera externă. Care ar fi soluția europeană? Dumneavoastră ați spus foarte clar, există o soluție europeană. E aici, în Parlament, ați menționat câteva elemente principale referitoare la relocare, căi legale, cum ar fi reinstalarea Uh, cardul albastru și cooperarea cu țările de origine pentru a ne asigura că va scădea numărul de persoane care să cadă pradă promisiunilor uh, false ale traficanților și, uh, sigur, trebuie susținute țările respective să-și reintegreze cetățenii. Dar acum, în situația actuală, Trebuie să ne achităm de datorii și filmul pe care l-ați arătat în introducere ne arată că deocamdată Grecia se confruntă cu provocări serioase, dar situația este în, în curs de evoluție și e o situație foarte complicată în care trebuie dumneavoastră să, să vă descurcați. Am câteva întrebări precise referitoare la insule. Ați menționat că sunt 16.000 de oameni pe insule și că vreți să reduceți aceste, acest număr. Ați putea să ne explicați ce ar însemna asta? Veți trimite mai mulți oameni înapoi în Turcia sau poate relocarea se îmbunătățește? Sau veți uh, trimite mai multe persoane pe uh, continentul grec sau pe insula principală, spune vorbitoarea. Și dacă ați putea să ne spuneți uh, ce fel de susținere primiți sau așteptați de la agențiile europene sau de la statele membre. Mulțumesc, uh, Brigitte. Cred că, sper că n-am sărit pe nimeni. Vreau să spun ceva pentru că nimeni nu vă mai asculta odată ce veți fi vorbit dumneavoastră. Foarte multe persoane de aici, mulți colegi, se lucrează tocmai la dosare care vor merge la Consiliu și, uh, sigur, negocierile Dublin implică toate aceste Uh, dosare și tocmai dumneavoastră, tocmai de aceea colegii vă solicită dumneavoastră ca un membru cheie al Consiliului să um, duceți mai departe um, eforturile noastre. Dar acum am să vă dau cuvântul pentru a putea răspunde la întrebări. Mulțumesc! Από διάφορες οπτικές γωνίες στην το ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον για... Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări care arată, din multe puncte de vedere, uh, interesul um, din jurul uh, acestei probleme a migrației și a refugiaților. Înainte să răspund la întrebările individuale, trebuie să vă spun câteva chestiuni pe care trebuie să le ținem minte. Știm câți refugiați se găsesc în Iordania acum, 6 milioane. 6 milioane. În Turcia sunt 3 milioane. Există țări. Asta vreau să vă spun. Sunt, sunt țări care se confruntă cu provocări majore și unii eurodeputați greci au venit cu o idee foarte bună ieri și noi ca și guvern, Elen, cred că vom face toate eforturile pentru a avansa această idee, și anume de a avea uh, un raport lunar sau uh, la două săptămâni în fața, un raport către LIBE care să vină direct de la minister sau prin reprezentanța permanentă a Greciei la Bruxelles, astfel încât dumneavoastră să puteți să vedeți uh, acele informații care vin și de la noi, pentru că foarte adesea primim informații doar din mass media și eu nu fac nicio judecată aici, dar uh, știți, uneori uh, comparăm merele cu perele și poate că ar fi bine să existe o altă formă de cooperare. Um, adică cei de pe teren, și la ce mă refer când spun cei de pe teren? Eu sunt ministrul, eu colaborez la un anumit nivel, dar există persoane care zi de zi lucrează în contact cu refugiații și cu migranții. Sunt în tabere, înregistrează oamenii, interpretează uh, uh pentru aceștia. Și aș dori să primim informații și să primiți informații și de la ei, pentru că ei văd problemele pe teren cel mai bine. Și acum, sigur că pot să vă dau toate informațiile referitoare la, la Grecia um, și la orice referitor la întrebările adresate și la Dublin 4 și altor idei. Deci Dublin 4 și alte idei care circulă. În comparație cu populația sa, Grecia a absorbit uh, 30% din fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană până în 2018. Programul de finanțare um, va uh, rula până în anul 2020. Eh, nu pot să vă dau cifre mai exacte acum, dar trebuie să vă spun că rata eh, medie de absorpție la nivel european este 10%. Și noi încercăm tot timpul să îmbunătățim procedurile, pentru că în momentul de față acestea sunt destul de greoaie Uh, și avem finanțarea, dar nu am folosit-o pe teren pentru refugiați și pentru asta e nevoie de anumite schimbări. În 2015 nu aveam un ministru pentru un minister pentru politică în domeniul migrației. Nu aveam o autoritate uh, contractantă pentru fonduri în Grecia și încercăm deci acum să soluționăm aceste probleme. Uh, sigur că există și multe critici, dar chiar și criticile pot să aducă ceva constructiv, pentru că toate criticile mă vor încuraja să fac uh, și mai multe eforturi, pentru că asta e, de asta e nevoie acum. Și ce am făcut până acum? Am avut un buget pentru anul 2018. La sfârșitul lunii martie ne-am dat seama că estimările din 2017 pentru anul 2018 erau uh, mult prea mici față de realitate. Deci, deci a trebuit să trimitem un program revizuit comisiei. Am spus că până la sfârșitul lui iunie vom lucra la încă 11 centre de primire. Vreau să le uh, menținem pe cele 11 pe care le aveam și am mai deschis încă 3 și dorim să mai uh, deschidem încă 4. Acesta este doar un exemplu. Deci avem acest uh, buget uh, revizuit și ni s-a spus că va fi aprobat până la sfârșitul lunii. În, în același timp, ne pregătim pentru ca mm, să putem o lua decizie în septembrie pentru bugetul din 2019. Ce se va întâmpla între 2018 și 2019? Nu va mai exista asistență de urgență. Deci partea de asistență de urgență va fi întreruptă. Vom primi asistență periodică, asistență obișnuită și uh, bugetul ministerului uh, trebuie consolidat în consecință. Acestea sunt două chestiuni importante. Pentru această asistență, um, care vine de la Digi Home, procedurile sunt mai complicate decât de la DG, cele de la DG Eco. Deci, de acum trebuie să începem să ne pregătim pentru a ne asigura că până la sfârșitul anului uh, vom putea să soluționăm problemele care vor apărea. Deci să ne descurcăm cu birocrație, cu procedurile și să lucrăm pe baza faptului că munca pe care o facem este pentru beneficiari. și Așadar, așadar, dorim ca procedurile să fie în beneficiul lor și să nu fie prea complicate, avem nevoie de transparență, firește avem nevoie de verificări încrucișate, Când am fost viceministru al apărării, m-am ocupat cu politicile de migranți și la vremea aceea și ministerul s-a implicat foarte mult. Au fost acordate fonduri de urgență, s-au făcut foarte multe verificări, și pe baza muncii Ministerului Apărării foarte mulți oameni au putut să intre în sistem. Așa că am deschis multe uși, după cum spuneam. În al doilea rând, mi s-a cerut să vorbesc mai lent, dar nu am destul timp la dispoziție. Încerc să mă grăbesc. Cum spuneam, în al doilea rând, președintele întrerupe. Da, da, într-adevăr, spune domnul ministru, vorbesc foarte repede. Uh, președintele, da, e, e bine, avem destul timp, spune domnul Moraes. În principiu, avem 40% sirieni, ca ați întrebat de naționalități, 12-13% afgani și irachieni. Deci, Acestea sunt principalele grupuri. Al patrulea grup ar fi pakistanezi. Deci cred că toți aceștia sunt marea majoritate a migranților care intră. În ceea ce privește bugetul, am acordat sume mari pentru interpretare, am avut uh, la începutul anului probleme mari în găsirea interpreților, dar le-am rezolvat. Avem însă nevoie de interpreți pentru 38 de limbi. În Lesbos, de exemplu, în tabăra de acolo, avem nevoie de interpreți pentru 38 de limbi. Așadar, acestea sunt problemele pe care le avem pe teren. În termeni generali și statistici, este vorba despre un procent de între 27 și 30% din populația totală de migranți uh, care sunt minori. Deci aproape 30% sunt minori. Mulți dintre ei sunt cu familiile, însă o cotă mai mică, o parte mai mică din ei sunt neînsoțiți. Și dintre aceștia neînsoțiți, care sunt cam 5% din toți, cam 60-70% din minorii neînsoțiți au între 15 și 18 ani. Pe baza noii legislații din Grecia, îngrijirea pentru minori aparține de Secretariatul pentru Solidaritate Socială de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Sper ca până la sfârșitul anului să fi finalizat lucrurile am alocat fonduri pentru 3.000 de locuri suplimentare în tabere pe baza uh, 3.000 de locuri suplimentare pe baza uh, standardelor europene. Minorii trebuie să fie în zonele sigure, zonele sigure fiind părți din tabere în care sunt ținuți separat minorii neînsoțiți, dar fac parte din structura normală. Știu că se discută foarte mult despre chestia asta la minister și de fiecare dată trebuie să ne mișcăm foarte repede pentru că de fiecare dată când se ia o măsură se face acest lucru din motive de securitate. Nu dorim să ținem minorii închiși în centre de detenție. Dorim să rezolvăm aceste probleme și am reușit chiar să depășim câteva din problemele existente. Școlile. Câte sunt? Nu am cifrele la dispoziție ca să vă spun câți copii merg la școală, cred că pot să vă spun că în a doua tabără ca mărime din Grecia s-a făcut un festival organizat de cele 8 școli publice din regiune. Școli la care merg și copiii greci și copiii migranților și refugiaților. Deci s-a făcut o mare petrecere, toată lumea s-a implicat uh, și profesorii au fost prezenți. Da, avem probleme pentru că există un fel de separare în școli, nu există suficiente săli de clasă, dar urmează să rezolvăm și aceste probleme. În ultimii câțiva ani am arestat 350 de traficanți, greci, ucrainieni, turci și alte naționalități. Trebuie să continuăm această luptă împotriva traficanților. Probabil știți că din punct de vedere economic după arme și droguri, um, cel de-al treilea trafic ca valoare comercială este traficul de ființe umane, este o operațiune imensă, poliția cooperează cu alte instituții. Trebuie să continuăm această luptă pe care o desfășurăm la scară mare deja împotriva traficanților. E o chestiune fundamentală. În ceea ce privește Turcia, pe baza acordului am avut peste 1600 de returnări și pe baza returnărilor voluntare au fost oferite, au oferite stimulente financiare și deci cred că i a fost vorba despre 20.000 de returnări voluntare în ultimii doi ani, cred. S-a pus o întrebare despre asta, așa că eu aș zice că procedurile de azil trebuie să fie foarte rapide. Însă, țineți cont de faptul că este un sistem întreg care trebuie să fie gestionat. Așa că, noi, în acest sens, am extins personalul pe care îl avem pentru înregistrări și pentru recepție. Am angajat încă 400 de persoane. Avem comisiile de recepție care sunt acum 20, erau 12 înainte. Ne concentrăm mai ales pe insule. 10 dintre acestea sunt pe insule. Să nu uităm că mulți dintre refugiații care sunt acolo au venit mai de mult, chiar la începutul fluxurilor migratorii, înainte de 2015 chiar. Mulți dintre ei au o situație legală acum, dar trebuie să-și renoiască documentele, poate unii le-au pierdut. Așa că și această situație trebuie să fie ținută sub control. Am schimbat și modul în care sunt luate deciziile și cred că asta este foarte important, uh, mai ales în materie de celeritate. Obiectivul este ca întregul proces să dureze 90 de zile pe insule. Acum știm că există uh, o procedură foarte rapidă în țările de jos și am avut uh, niște schimburi de opinii foarte utile cu ministrul de resort din țările de jos, m-a informat despre acest proces. Al nostru e diferit pentru că noi avem un nivel suplimentar. Da, dorim să scurtăm lucrurile, dar să ținem cont și de faptul că noi trebuie să gestionăm o cantitate mai mare de persoane. Dacă ne luăm după instrucțiunile din Dublin 2, Grecia ar trebui să gestioneze cam 15.000 de solicitări de azil pe an. Însă realitatea este că noi gestionăm 50.000 pe an. Și de fiecare dată când discutăm acest lucru, trebuie să o facem pe baza cifrelor reale. Așadar, noi analizăm ce se întâmplă în alte state membre, încercăm astfel să devenim mai eficienți, dar trebuie să fim și corecți în același timp. Așadar, Voi răspunde acum la întrebarea domnului Crisogonos. Mai sunt și alte țări care suportă presiunea migratorie, nu doar Grecia. Dacă nu partajăm povara, dacă se fac returnări în baza regulamentului Dublin, pentru că nu-i vorba doar despre Grecia aici, Italia, Malta, Spania, Cipru, fenomenul se va amplifica. Acum nu avem cifre enorme, dar 500-600 de solicitări în baza Dublin 2 s-ar putea să le primim din Germania. După cum am spus, am avut uh, trei returnări din uh, Albania, nu în baza Dublin 2, dar returnări totuși. Deci, pe lângă cei 60.000 de oameni pe care îi avem deja, solicitările de returnare înspre țara de primire inițială s-ar înmulți. Da, firește că trebuie să modificăm Dublin 2, dar ar trebui să ținem cont, de exemplu, de ce spunea și doamna Rosenberg legat, legat de reunificarea familială. Procesul nu a fost înghețat la nivel oficial. La nivel oficial, zic eu, dar în practică, în 2018, nu s-au făcut reunificări. έχει προσφέρει πολλά στα ζητήματα της διαχείρισης. După părerea mea, Germania a făcut foarte multe în ceea ce privește gestionarea crizei migranților și refugiaților. Și, în principiu, întreaga structură trebuie să se bazeze pe ce s-a făcut până acum. Nu trebuie să dăm înapoi. mai ales că vrem să ne asigurăm că nu vrem să ne întoarcem la situația din 2015, oricum nu avem cum, pentru că cifrele sunt altele acum. În încheiere, voi reveni asupra regulamentului Dublin. Eu nu pot să spun că în 28 iunie nu se va întâmpla nimic. Poate că se vor întâmpla lucrurile mai târziu decât ar trebui. Dar a existat o mobilizare generală în ultimele câteva zile. În ambele tabere, pro și contra. Dar avem la îndemână o soluție bună cu privire la cum putem rezolva problema cu regulamentul Dublin, adică sprijinul Consiliului. Înțelegeți, desigur, că propunerea e bună. Eu nu sunt eurodeputat, dar dacă aș fi, aș vota cu amândouă mâinile pentru. În același timp, cei care au o părere diferită trebuie să-și o poată exprima o propunere de compromis foarte bună este tocmai cea venită din partea președinției bulgare. Da, trebuie să existe o redistribuire obligatorie, nu poate să fie voluntară, pe baza Dublin 2. N-ar trebui să vorbim despre 8 ani, Pute, pot să fie 2 sau 5 ani. Suntem deschiși la această dezbatere, discutăm situația, dar apoi tabăra cealaltă spune hai să scăpăm de toate astea. Dar asta nu e, asta nu e o soluție, asta nu e un răspuns. Nu se poate așa ceva. Într-o uniune care vrea să scape de propriile sale granițe, să uh, stabilească acum două tipuri de granițe, externe și interne. Practic, ne confruntăm cu o situație dramatică. Haideți să ne, gând- să ne gândim la acești oameni care vin spre Europa. Cum îi primim noi în vest? Dacă noi ne implicăm în războaiele din țările lor, cine cauzează de fapt problema refugiaților? Αντί να συζητάμε αυτό, έπρεπε να συζητάμε πώς θα βοηθήσουμε τον Νίγηρα. Ce discutăm de fapt aici? Nu ar trebui de fapt să vorbim despre felul în care vom ajuta Nigerul sau Nigeria, în așa fel încât să ne asigurăm că oamenii respectivi de fapt nu vor să mai plece din acele țări, să rămână acolo. Nu ar trebui să discutăm despre procesul de pace din Siria sau din Afganistan. Nu ar trebui să ne asigurăm oare că conlucrăm cu toții la o rezolvare pașnică a tuturor acestor conflicte. Vreau să vă spun că eu nu sunt, nu știu ce, radical Ne pricepem foarte bine la dat banii, avem o monedă unică, avem o bancă centrală europeană, însă când vine vorba de sistemul de azil, fiecare pentru el. Nimeni nu vrea să riște nimic pentru țara sa, de aceea permiteți-mi să îmi exprim profundul dezacord față de situația de față. Apoi am impresia că sunt anumite încercări agreate și putem uh, spera la un veritabil compromis pe 28 iunie la Consiliu, în așa fel încât să reușim în cele din urmă să trecem la munca veritabilă, trilogul cu Parlamentul European. Dacă doriți să fac o prognoză, e bine, dacă nu vom reuși pe 28 iunie, atunci va trebui să revenim asupra acestei probleme la calendele grecești și nu peste șase luni. Iată cum stau lucrurile cu solidaritatea. Există noi și noi idei. Am văzut și eu aceste noi idei într-un document, dar nu s-a făcut o analiză. Și aici mă refer la această faimoasă idee de externalizare a frontierelor. Crearea de hotspot-uri în țările terțe. Ce doresc să facă autorii acestei propuneri? Vreau să vă mai aduc aminte că există anumite ac- acțiuni de acest gen. Nu vreau să revin asupra celor ce s-au întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, dar chiar în anii 90 au avut loc astfel de măsuri între țările europene și țările din Maghreb și s-a ajuns la tot felul de tensiuni. Au fost foarte multe victime, au murit oameni. s-au creat și tensiuni în uh, cadrul diverselor țări. Eu, unul, mă opun acestei externalizări a frontierelor. Cred că se va schimba tematica, se va schimba discursul. În loc să mai discutăm despre împărțirea migranților și refugiaților, în loc să vorbim despre solicitanții de azil, se încearcă să schimb, se încearcă o schimbare a subiectului, se încearcă o răspândire a fricii, iar acest lucru nu face decât să amenințe democrația. În momentul în care securitatea are întâietate în fața democrației, eu mă opun. Trebuie să continuăm dialogul. Pentru că altfel vom ajunge într-o fundătură. Da, v-am vorbit despre procedurile accelerate pe care le punem în aplicare. Urmăresc îndeaproape toate aceste eforturi, eu urmăresc și efortul uh, think tank-ului precum și ale altor grupuri de lucru și alte grupuri de analiză. Niciun centru de analiză nu are întâietate în analizele noastre. Mi se pare important să grăbim procedurile de acordare a azilului, însă ca să facem acest lucru, e nevoie să recurgem la anumite idei, adică unii spun că e nevoie să recurgem la anumite idei cu care eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord că, afgan, că afganii să nu aibă niciun fel de drept în momentul în care li se analizează cererile de azil, sau somalienii, sau cei din Niger. Asta este contribuția mea la dezbaterea generală. Anumite chestiuni mi se par acceptabile, iar altele deloc. Am impresia că am vorbit destul, nu am avut timpul să răspund tuturor întrebărilor, din păcate. Am să vă spun câteva lucruri despre ce dorește să facă ministerul nostru. La ora actuală sunt 16.000 de persoane pe insulele din Marea Ege. Ne așteptăm ca în perioada următoare să mai vină 6.000 de persoane. Prevederile noastre se bazează pe această cifră. 16.000 plus 6.000 egal 22.000. Ne așteptăm la 22.000 de persoane în insulă din Marea Ege, în total. Sperăm să creăm uh, pe continent, în Grecia continentală, suficiente locuri în care să le primim pe, acest, pe toate aceste persoane vulnerabile și să accelerăm astfel procedura de azil, procedurile de azil. Există și problema returnărilor voluntare, pe care nu trebuie să o ignorăm, și în același timp accelerarea procedurilor de azil. Noi dorim, noi avem voința de a face toate aceste lucruri. Să nu uităm, pe de altă parte, că toată această criză a migrației cuprinde foarte mulți parametri. Este o criză complexă. Războiul în Afrim, în Siria, a avut un impact major asupra situației în 2018. De asemenea, foarte mulți oameni au emigrat din Afganistan și Iran către Turcia. Și atunci noi am constatat că au venit din ce în ce mai mulți curzi care au fost înfrânți în timpul războiului din Afrin. Afrin. Și acești curți au uh, mers mai departe către Grecia, adică au avut o influență asupra fluxurilor care au sosit în Grecia. Trebuie să combatem rețelele de traficanți și, în al doilea rând, trebuie să discutăm cu Turcia, să vedem cum să rezolvăm problema aceasta cu Turcia. Nu putem rezolva problema migrației și refugiaților dacă nu păstrăm un dialog cu Turcia. Nu putem dezbate la o lună după summitul din Varna despre chestiunile acestea, du-te vino constant, cine va plăti, cât va plăti fiecare din cele 3 miliarde care trebuie date Turciei, la urma urmei cine rămâne cu Factura, Grecia. Am auzit despre anumiți soldați la frontieră. Și vreau să spun că cei care doresc să rezolve problema pe plan militar nu vor reuși și istoria va avea ultimul cuvânt de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Vițas. Vreau să vă aduc aminte, stimați colegi, că domnul ministru a venit uh, ieri și a răspuns, foarte, a răspuns la foarte multe întrebări cu privire la chestiunile care țin de azil. Echipa sa a răspuns uh, multor întrebări. Contactul cu ministerul grec este foarte strâns. Noi, bineînțeles, nu vom fi prezenți la întâlnirea Consiliului, președintele Parlamentului va fi prezent, dar uh, Ați spus pe rând dreptate că linia majoritară a Parlamentului este foarte clară. Și mă bucur că ați vorbit și despre problema externalizării frontierelor. Această măsură nu a funcționat niciodată, nu va funcționa niciodată. Poate că are o anumită atractivitate în anumite circumscripții, dar nu va funcționa. Va fi un coșmar dacă trecem la așa ceva. Și noi vă oferim sprijinul nostru dacă doriți să contraargumentați aceste poziții în Consiliu împotriva acestor poziții în Consiliu. Noi v-am prezentat sprijinul nostru, vă mulțumim și astăzi. Mult succes în insule și la Consiliu. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ospitalitatea dumneavoastră și pentru faptul că mi-ați acordat oportunitatea de a vorbi aici în fața europarlamentarilor. Sper că nu a fost pierdere de vreme ce am făcut aici și sper că vom continua schimbul de opinii cu toată lumea. Să continuăm și schimbul de soluții practice pe fiecare temă, pe fiecare subiect. Dacă doriți să veniți în Grecia, să vedeți care este situația pe teren, sunteți bineveniți. Nu doar dumneavoastră, ci orice comisie parlamentară sunteți bineveniți. Orice delegație dorește să vină. Puteți vedea cu proprii ochi ce se întâmplă în Moria, ce se întâmplă lângă Leona, lângă Riciona și toate aceste localități și insule din Grecia. Mulțumesc mult! Raportul pentru Dublin și ceilalți raportori care au fost în Grecia sunt aici în sală și apreciem ofertele dumneavoastră. Mulțumesc! Colleagues, we now move on to the next uh, item. Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 5. Linii directoare pentru statele membre pentru a preveni criminalizarea a ajutorului umanitar. Dacă sunteți pregătiți, putem trece la acest punct. Doresc să vă explic cum stau lucrurile? Coordonatorii de la Libe au hotărât pe 24 mai să înainteze o rezoluție pentru plenara din iulie, în ideea de a cere comisiei să prezinte linii directoare pentru punerea în aplicare a directivei facilitare, așa numită directivă facilitare. Această directivă le cere statelor membre să adopte sancțiuni adecvate pentru persoanele care a, a, a oferă ajutor pentru intrare în ilegală sau rezidență ilegală în Uniunea Europeană. Directiva prevede anumite excepții dacă asistența are natură umanitară. Obiectivul este de a oferi mai multă claritate și uniformitate în punerea aplicarea acquis actual pentru a specifica clar care forme de facilitare nu trebuie să fie criminalizate de statele membre. Eu, în calitate de raportor, am lucrat alături de raportorii în umbră, cărora le mulțumesc foarte mult și am lucrat foarte mult, vreau să spun pe acest dosar foarte delicat. Avem un text pe care îl prezentăm astăzi și pe care îl vom vota luni 25 iunie. Rezoluția a fost prezentată pentru a conchide dezbaterea în urma uh, întrebării cu solicitare de răspuns oral. Să trecem direct la raportorii noștri din umbră, să vedem care este opinia lor de astăzi. În primul și în primul rând vreau să-i dau cuvântul raportului de la PP, Frank Engel. Frank, te rog. Mulțumesc, Claude. Ai spus deja că e vorba de un text prin care dorim să oferim mai multă siguranță juridică cu privire la ce înseamnă facilitare și ce nu înseamnă facilitare. E vorba de facilitarea trecerii ilegale a frontierei. Aceasta este condamnabilă în mod clar și în ultimele luni și în ultimii ani am văzut că de multe ori asistența umanitară poate fi confundată și poate fi considerată facilitarea imigrației ilegale. Anumite forme de facilitare, de asemenea, pot fi uh, confundate cu asistență umanitară. Și în acest context, noi, în rezoluția noastră, cerem linii directoare pentru viitor, ca să se știe foarte clar ce reprezintă asistență umanitară legitimă și ce nu este asistență umanitară legitimă. În textul rezoluției mai dorim să specificăm faptul că actorii din domeniul asistenței umanitare sunt importanți, iar ei trebuie să colaboreze nu doar cu autoritățile naționale care se ocupă de Uh, salvări, ci de asemenea trebuie să respecte ordinele acestor autorități. Nu pot uh, să fie autonome în acțiunile lor, toate aceste organizații umanitare. Și astfel vom da mai multă claritate juridică, mai multă siguranță juridică tuturor um, actorilor din Mediterana. E nevoie de un cod de conduită pentru actori umanitari în Mediterana. Toate aceste chestiuni, bineînțeles, nu sunt uh, ușurate de cei cu care colaborăm noi. De exemplu, Libia nu a identificat o zonă de căutare și salvare în, în apele sale teritoriale. Deci situația este foarte complicată pe teren. Dar, iată, asta este, e nevoie de claritate și aici, și în această zonă unde operăm. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Frank pentru comentariile foarte constructive. Este foarte complicat, dar e important ca noi, Comisia, să aibă o abordare cât mai corectă, să crească claritatea juridică. Mulțumesc pentru faptul că a colaborat. Pentru ECR era domnul Hala Aho, dar nu știu dacă dorește altcineva să ia cuvântul numele său. Pentru ECR, Malin sigur nu ești în ECR. Altcineva de la ECR? Nu. Atunci trecem la ALDE. Cecilia Wikström. Cecilia, te rog. Se pare că nu funcționează microfonul și al meu nu se mai oprește, spune domnul președinte. Sper că nu funcționează microfoanele. Cer scuze, Cecilia. Al meu nu se oprește. Angela, te rog, verifică cu tehnicianul. Scuze, Cecilia, avem o problemă. It's a real pain in the ass. Și uite, așa s-a făcut și 10. Avem o problemă tehnică Malin, microfonul tău funcționează? Nici al tău nu funcționează. Se pare că voi fi liderul vostru suprem, doar microfonul meu funcționează. Stimați colegi, îmi pare rău, trebuie să facem o pauză de câteva minute până se repară sistemul și microfoanele. Asta vreau să le spun celor care tocmai sunt în sală. Doar microfonul meu funcționează, puteți vedea că ale dumneavoastră nu funcționează. Vom uh, rezolva această problemă. Stimați colegi, tehnicienii rezolv, se ocupă de problemă și vă voi prezenta informațiile în curând. Dragi colegi, poate că ați observat că avem o problemă tehnică. Nu funcționează microfoanele dumneavoastră, nici ale interpreților au rămas pornite. Serviciile tehnice lucrează pentru a rezolva problema, dar nu vreau să vă las să așteptați, așadar o să încep cu permisiunea dumneavoastră voturile. Dacă obiectează cineva, vă rog să-mi spuneți. Dacă aveți ceva de spus în timpul voturilor, Vă rog să ridicați mâna și vorbiți fără microfon și vom vedea cum reușim să ne descurcăm în situația respectivă. E acceptabil pentru toată lumea? A auzit toată lumea ce am spus? Deci vom trece, vom începe cu voturile. Sunteți de acord, domnule Becker? Deci vom începe Uh, să votăm, dar nu veți putea să folosiți uh, microfoanele până când tehnicienii rezolvă problema. Dar microfonul meu uh, este pornit, este blocat în poziție pornită, spune președintele. Deci începem voturile și primul punct de supus la vot este punctul 6, E o decizie a Consiliului cu privire la schimbul automatizat de date în ceea ce privește ADN-ul în Croația. Raportorul domnul Ștetina propune să se susțină uh, proiectul de text al Comisiei fără amendamente. Aveți textul pe care l-ați primit uh, um, deja, îl aveți în documente. Nu o să-l rog pe domnul Ștetina să ia cuvântul pentru că nu funcționează microfoanele, dar dacă Uh, în mod excepțional este de acord cu această situație și nu există obiecții, atunci uh, vom putea să adoptăm acest raport prin procedură simplificată, fără niciun fel de obiecții. Vă mulțumesc, domnule Ștetina. Deci trecem atunci la primul vot, raportul domnului Lenars. E pregătită toată lumea? Deci, dragi colegi, primul vot. Raportorul este domnul nostru Lenars. E vorba de un proiect de raport privind o propunere a Parlamentului și Consiliului cu privire la utilizarea sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 39 de voturi pentru, 7 împotriva, 2 abțineri. Următorul vot din nou, un regulament al Parlamentului și Consiliului cu privire la stabilirea sistemului SIS, Sistemul de Informații Schengen. Raportor este domnul Coelho. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Apoi, din nou din partea domnului Coelho, un nou raport privind sistemul de informații Schengen referitor la cooperare în materie penală. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă 42 de vizuri pentru, 5 împotriva, împotriva o abținere. Trecem acum la proiectul de raport pentru deschiderea negocierilor privind uh, schimbul de informații personale între Europol și autoritățile competente ale Iordaniei. De fapt, vom vota uh, 8 puncte. E vorba de Iordania, Tunisia, uh, Ehm, Republica Libaneză, statul Israel, Turcia, Regatul Marocului, Republica Arabă Egipt, eh, Algeria. Am simplificat lucrurile. Raportorii din umbră și cu mine hai, propun să începem cu eh, votul privind acordul cu Iordania și apoi amendamentele care se repetă în alte eh, dosare sunt marcate cu gri deci dacă ele vor fi adoptate sau respinse, atunci vor fi considerate adoptate sau respinse și în celelalte dosare. Um, astfel vom avea coerență între cele opt dosare. Sunteți uh, de acord? M-ați înțeles? Numai eu am microfonul astăzi. Astăzi chiar nu e o zi bună. Și tocmai vreau să vă spun că suntem la timp și totul a mers foarte bine până când uh, ne-am blocat în această problemă tehnică. Deci înțeleg că nimeni nu este în dezacord și chiar dacă n-ați fi de acord, nu v-aș auzi. Deci haideți să începem cu voturile. Dragi colegi, dacă aveți vreo obiecție sau vreo problemă, vă rog să ridicați mâna. Deci începem cu amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 14, s-a deschis votul. 14 s-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, am făcut o greșeală. N-am votat amendamentul 13. Îmi cer scuze, spune președintele. Haideți, vă rog, să ne întoarcem la prima pagină. Trebuie să votăm amendamentul 13. S-a deschis votul. La amendamentul 13. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Și acum revenim. Unde eram? Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Nu cer scuze. Se respinge. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39, s-a deschis votul. Haideți să în, începem încă o dată. Amendamentul 39, să deschis votul. S-a închis votul. Poate cineva să încerce să vadă dacă merge microfonul? Mm, nu, nu merg. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. Amendamentul 9. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă 42 de voturi, 3 abțineri. Stimați colegi, trecem acum la Turcia, la lista de vot cu Turcia. Amendamentul 14 s-a deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 17. Am deschis votul. Îmi cer scuze, spune președintele. La 17 votul este în continuare deschis. S-a mișcat cam încet sistemul, deci dacă a votat toată lumea, am închis votul, se respinge. Amendamentul 18. Am deschis votul. Și l-am închis. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Am deschis votul, îmi cer scuze. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 25. Am deschis votul. Intervenție fără microfon din sală. Da, spune Judith. Judith, trebuie să vorbești fără microfon, dar uh, cred că vorbești destul de tare. <laughs> N-am vrut să spun asta, scuze, spune domnul președinte. Interpreții nu aud intervenția doamnei Sargentini din sală. Îmi cer scuze, Judith, că am spus că vorbești foarte tare și, da, ai dreptate. Doamna Sargentini are deci dreptate. Trebuie să facem din nou amendamentul 20. Ba nu-i chiar așa de tragic, nu-i sfârșitul lumii, doar amendamentul 20, spune domnul președinte. Amendamentul 20. Deschid, deci, votul. Intervenție din sală fără microfon. O secundă, spune domnul președinte. Christine, te rog verifică dacă e corect ce spun eu conform analizei tale. Amendamentul 15 se adoptă pentru că s-a adoptat și în uh, lista de vot cu Iordania, așa că a rămas de a votat doar amendamentul 20. Ați înțeles? Deci la ăla ne întoarcem. Deci amendamentul 20 la alineatul 3. Nu vreau să mai întârziem. La 15 se consideră adoptat, pentru că a fost adoptat la lista de vot cu Iordania și trecem mai departe la amendamentul 20. Intervenție din nou fără microfon din sală. Da, înțeleg care sunt rezervele dumneavoastră, dar trebuie să trecem prin lista de vot așa cum este ea. Bun, amendamentul 20. Vă rog frumos, am deschis votul. Amendamentul 20. Ați votat la amendamentul 20? Chiar dacă nu voiați, am închis votul. Se respinge. Trecem acum la 25. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 32. Am deschis votul. Am închis votul. Și se respinge. Amendamentul 36 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, trecem la amendamentul 49, care este la pagina 8 din lista de vot. Am deschis votul. Bine, nu mai zic numărul paginii. Amendamentul 49. Votul tot deschis este. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 51. Îmi cer scuze, este caduc. Amendamentul 60. Am deschis votul la 60. A votat toată lumea, am închis votul și se respinge. Considerent, amendamentul 5. Am deschis votul și l-am închis și se respinge. Amendamentul 6. Am deschis votul și l-am închis. Se adoptă. Vot final. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă cu 41 la 6 și 2 abțineri. Haideți să trecem acum rapid la lista de vot cu Israelul. Amendamentul 14, am deschis votul. Deci, amendamentul 14, repet, am deschis votul. Are toată lumea lista în față? Doamna Stevens? Aveți un punct de procedură de semnalat? Atunci vot, votăm în continuare. Am închis votul la 14. Se respinge. Și acum trecem la amendamentul 18. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Dar te rog, Helga, spunem care este punctul tău de ordine. Doamna Stevens, aveți cuvântul. Interpreții nu aud interpre- intervenția interpretei doamnei Stevens din, sta- din sală. Președintele, suntem la acordul cu Israelul, la amendamentul 11, așa că te rog, iați lista cu Israelul. Suntem la amendamentul 11, da? Deci amendamentul 11, da, suntem la lista de vot cu Israelul. E la pagina 9 din lista de vot. Votul e deschis în continuare până ajungeți la pagina 9. Președintele își cere scuze. Nu băgați în seamă ce am spus, am ratat amendamentul 43, suntem la pagina 8 și nu 9. Amendamentul 43 de la pagina 8, am deschis votul. Amendamentul 43, a votat toată lumea. La pagina 8, repet, am închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. Considerente. Am deschis votul. Suntem la amendamentul 11. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 4 la refer, um, referiri. Amendamentul 4. Președintele se, colectea, se corectează, amendamentul 4 e caduc, trecem deci la votul final. Vot final. Pe întreg documentul am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul și se adoptă cu 43 de voturi pentru și 5 împotrivă. Trecem la Tunisia. Amendamentul 12. Am deschis votul, am închis votul. Și se respinge. Așadar, trecem la votul final. Cred că o să vă bucurați să aflați asta. Am deschis votul, vot final, pe acordul cu Tunisia. A votat toată lumea? Am închis votul. Cu 42 la 5 se adoptă. Maroc. Amendamentul 12. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge și după cum spune toată lumea, trecem la votul final. Vot prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă tot 42 la 5. Liban. Amendamentul 12. Am deschis votul. Suntem la lista cu de vot pentru Liban. Nu știu cine a spus de Egipt, m-ați derutat. Suntem la Liban. Pot socialiștii să hotărască cum votăm. Votul e deschis, să știți. Bun. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 47 de la pagina 7 al, a listei de vot. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Vot final. Am deschis votul. Am închis votul. se adoptă cu 42 la 2. Acum Egipt, amendamentul 13. Am deschis votul, am închis votul. Se respinge. Amendamentul 16, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 24. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 25. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 42 de la pagina 7. Ba nu, îmi cer scuze, spune președintele. Nu, cad, e, de, e caduc 42, deci trecem la amendamentul 53 de la pagina 8. Amendamentul 53, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 5 la considerent. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă vot final atunci. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem acum la Algeria. Amendamentul 12. Parcă am fi la Cupa Mondială aici. Amendamentul 12. Am deschis votul. Am închis votul. Ana, n-ai votat bine. Am închis votul, se respinge. Amendamentul 47. La pagina 7 am deschis votul. Am închis votul. Se respinge și trecem atunci la votul final. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cu 41 la 2 și 5 abțineri. Atât am avut, nu? Am terminat cu voturile, vă mulțumesc pentru răbdare, stimați colegi, îmi cer scuze pentru greșeli, spune domnul președinte. Stimați colegi, tehnicienii trebuie să repornească tot sistemul pentru a repara microfoanele, așa că vom lua acum o pauză de 5 minute înainte de următorul punct pe ordinea de

Just crazy. Uh, dear colleagues, we're going to begin again on the agenda. The... Stimați colegi, vom reveni. Acum funcționează microfoanele, le mulțumim tehnicienilor pentru eforturile lor. Trecem la punctul 18. Domnul Mordiu este aici, deci putem începe. Sorry, colleagues, a very confusing morning. Îmi cer scuze, stimați colegi, iată, este o dimineață foarte derutantă. Am înțeles că nu am terminat uh, punctul cu facilitatorii și cel puțin un raportor din umbră este aici, Malin. Și din nefericire nu am uh, completat acest punct, nici pe Cecilia nu am ascultat-o. Microfonul s-a oprit fix în mijlocul intervenției uh, sale. Dar unul dintre raportorii în umbră se află aici, deci haideți să terminăm acest punct, dacă se poate. Malin, te rog. Ca raportor de la GUE, te rog să ne spui care este opinia ta cu privire la proiectul de rezoluție. Da, mulțumesc foarte mult. Astăzi este Ziua Internațională a Refugiaților. Prin urmare, este o rezoluție oportună. E foarte important să discutăm despre acest subiect avem 27.000 de persoane care s-au necat în Mediterana. Din câte știm, cifra reală poate fi mai înaltă, mai mare. Oamenii aceștia care salvează vieți sunt veritabil eroi. Fie că e vorba de măsuri umanitare, toți acești oameni sunt eroi și așa trebuie să îi și tratăm. Guvernul italian e mândru acum că a încălcat dreptul internațional și a încălcat drepturile de bază ale omului. Este o cursă către cel mai mic numitor comun și nu putem tolera așa ceva. Dacă dorim să avem uh, superioritate morală față de America, care acum uh, separă copiii de părinții lor, trebuie să continuăm să respectăm principiile umanitare, mai ales în domeniul juridic. Separarea este o idee proastă. Asistența umanitară nu trebuie să fie considerată ajutor uh, ilegal, de exemplu, deci dacă nu există niciun fel de profit, atunci nu trebuie să se considere activitatea respectivă activitate infracțională. Avem nevoie de toate aceste linii directoare din partea Comisiei, dar trebuie să fim, spunem foarte clar și ce ne așteptăm Comisia să ne ofere. Aceasta este poziția GUE. Mulțumesc foarte mult, Malin. A fost un pic frustrant faptul că am întrerupt acest punct de discuție din cauza problemelor tehnice. Și Judith Argentini mai era prezent aici, dar a ieșit un pic și se va întoarce. Nu știu exact ce să facem. Trecem direct la următorul punct de pe zi. Când se va întoarce doamna Sargentini, o voi ruga să spună două cuvinte despre tema aceasta. Dar votul la Libia va avea loc pe 20 iunie, 25 iunie. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Trecem mai departe la punctul 18. Îi urez bun venit domnului Simon Mordiu. Prezentarea situației actuale a politicii de readmisie a UE și a mecanismelor UE, acordând o atenție specială activității curente a comitetelor mixte privind de readmisia. Îi urez directorul general adjunct, domnul Mordew Simon, îți mulțumesc pentru faptul că ne prezinți uh, în mod regulat informații. Noi apreciem foarte mult angajamentul tău și dedicația ta. Comisia are, bineînțeles, obligația de a informa în mod regulat Parlamentul la fiecare șase luni cu privire la aceste acorduri de readmisie. De asemenea, ne informează cu privire la munca în curs la comitetele mixte privind readmisia. Comisia ne-a oferit informații în scris cu privire la situația actuală și alte aranjamente ale Uniunii Europene. Înainte să dau cuvântul domnului Mordiu, aș dori să subliniez faptul că, din perspectiva Comisiei Libe, sunt în, în continuare anumite îngrijorări cu privire la toate aceste aranjamente europene care poate că eludează prerogativele pe care le avem noi în acorduri internaționale. Deci este un fel de semnale alarmă ce doresc să subliniez eu aici. Mulțumesc, domnule Mordiu, pentru faptul că ați venit aici să ne vorbiți. Acestea fiind spuse, îți dau cuvântul și îmi cer scuze că după vot a plecat toată lumea din sală. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat oportunitatea să vin aici să vă mai prezint câteva informații actualizate despre munca noastră. Este una dintre cele mai multe pro- mult mari provocări cu care ne confruntăm noi în um, gestiunea migrației, dreptul de a-i reîntoarce pe cei care nu au dreptul să stea în Uniunea Europeană, precum și obligația țărilor de origine de a-i primi înapoi. În ceea ce privește întoarcerea și admisia, aș dori să încep uh, de la definirea cadrului. Aici nu e vorba de un uh, obiectiv unic. Obiectivul nostru în continuare este să avem un cadru stabil și previzibil prin care putem atinge un echilibru just între solidaritate și responsabilitate, între eficiență și aspectele echitabile. Când uh, vorbim despre returnare și readmisie, noi dorim să abordăm într-o metodă umanitară și efectivă perspectivă una dintre cele mai mari provocări ale vremurilor noastre. Avem nevoie de o abordare holistică. Noi ce încercăm să facem împreună este să reformăm sistemul de azil, să creștem căile legale de accedere la Europa și să gestionăm migrația în spiritul parteneriatului și responsabilității partajate atât înăuntru cât și în afara Europei. În opinia mea, numai astfel putem apăra mai bine frontierele externe, să abordăm problema cauzelor migrației, și să luptăm împotriva contrabandiștilor, împotriva traficanților de ființe umane. Sunt anumite progrese în acest domeniu. Noi am uh, sprijinit în altul comisariat ONU și Organizația Internațională a Migrației în Libia, de exemplu, asistând uh, în domeniul uh, returnărilor voluntare către Niger și Libia. De când am început în mai 2017, am ajutat aproximativ 24.000 de migranți uh, pierduți. Le-am oferit un fel de integrare unor 33 de, unui număr de 33.000 de de migranți reîntorși. Deci, eforturile noastre au dat oarecare roade. Am avut eforturi împotriva contrabandiștilor. Ne-am sprijinit autoritățile din Niger în 2017, au avut loc 86 de arestări, 79 de uh, acuzări, de capete de acuzare pentru trafic de ființe umane și contrabandă. De asemenea, am sprijinit misiunile de salvare și căutare în deșert. De multe ori ne-am concentrat pe mare, dar există astfel de măsuri și în deșert. 100, 1100 de persoane au fost abandonate de contrabandiști pe care noi le-am salvat. Una dintre cauzele adică vreau să spun că prin fondul fiduciar pentru Africa sprijinim 146 de programe cu 24 de miliarde de euro aprobați pentru a sprijini aceste măsuri și încurajăm statele membre să deschidă noi și noi căi legale de acces în Europa. Am lansat un proiect de această natură în Africa. Și vreau să subliniez toate aceste lucruri de la bun început, pentru că noi lucrăm pe toate aceste fronturi, ne luptăm pe toate aceste fronturi, fronturi în așa fel încât să arătăm că Europa nu este o fortăreață complet izolată, ci poate fi un uh, refugiu pentru cei care au veritabil nevoie de un refugiu. Și în același timp putem oferi uh, protecție celor de care au nevoie de ea, iar cei care nu se califică pentru niciun fel de protecție, cei care după un proces individualizat de azil nu au dreptul să stea în, Europa, în Uniunea Europeană vor fi reîntorși. Din câte am înțeles astăzi, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Interpretarea, din câte am înțeles, se termină la 12.30. Nu doresc să dau citire informației pe care ați primit-o deja înaintea acestei întâlniri. Vreau să mă concentrez pe cele mai recente aspecte. Să nu ce se întâmplă în alte țări. Există drept european, foarte clar aici. Oamenii nu pot fi returnați decât după o evaluare foarte bună și individualizată. Există garanții acordate tuturor acestor persoane returnate. Inclusiv uh, obligația de a se realiza o evaluare cu privire la riscul de nereturnare. În mai, Eurostat a publicat statisticile privind returnarea pentru 2017. V-am prezentat cifrele în scrisoarea de săptămâna trecută. Am constatat că în Europa numărul de migranți care trebuie să fie returnat va crește după se procesează toate cazurile 2015-2016, care în sfârșit avansează. Am constatat o reducere a ratei de recunoaștere în Uniunea Europeană era 58% în 2015, este 36% în 2016 și 21% în 2017, rată de recunoaștere a solicitărilor de azil. Și atunci, în mod clar, un număr mai mare de oameni trebuie să fie trimiși înapoi. Când am văzut statisticile de la Eurostat, am constatat că numărul total de returnări, în ciuda importanței politice, de care se bucură subiectul a, căz, a scăzut în 2017 cu aproximativ 20%. A scăzut de la 226 de mii de persoane la 180, 226% la 189%. A scăzut și rata de returnare din Uniunea Europeană de la 46% în 2016 la 37% în 2017. Sunt mai multe motive aici. Unul dintre motive este faptul că persoanele, numărul de persoane returnate în 2016 2018 Deci un număr mare de persoane din Balcanii de Vest au fost uh, trimise înapoi și aici este mult mai ușor, de aceea a crescut numărul. Am coprat bine și cu țările de origine. Consider eu din cauza aranjamentelor de readmisie și acordurilor de readmisie, de asemenea și din cauza colaborării cu Frontex. Statele membre reușesc să trimită mult mai ușor oamenii înapoi în țările lor. Numărul, țărilor, numărul migranților din țările care nu cooperează, deci care nu doresc să coopereze cu readmisia și returnarea, crește. Asta înseamnă că din ce în ce mai mulți oameni se află într-un fel de purgatoriu în Europa. Nu au niciun drept să stea aici, dar țările de origine nu îi primesc înapoi. Și aici Îmbunătățirea, depind, îmbunătățirea situației depinde de relații mai bune cu statele de origine, precum și eficientizarea eforturilor în statele care gestionează situația. Noi încercăm să ajutăm aceste state. Agenția Europeană de Pază de Coastă și de Frontieră are sarcini mai mari în acest sens. Vreau să vă dau un exemplu. Până la sfârșitul lui aprilie, Agenția Europeană de Pas de Coază de Frontieră a organizat 111 de operațiuni de returnare în mai multe state membre. În aceeași perioadă, în 2016, fusese organizate doar 39 de astfel de operațiuni, deci creșterea este semnificativă. Am semnat un contract pentru o rețea europeană de întoarcere și reintegrare, un consorțiu finanțat de Uniunea Europeană, care și-a demarat activitatea pe care își va demara activitatea în iulie. Această rețea va facilita returnările și va analiza pachete inovatoare de uh, reintegrare pentru uh, returnările voluntare. Noi, în continuare, preferăm să avem um, soluția returnărilor voluntare. mai multe state membre au un sistem uh, funcțional de returnare voluntară asistată. De multe ori, acest sistem a fost finanțat din fonduri europene. În ceea ce privește returnările voluntare, am constatat o scădere de aproximativ 20%. Și aici intervine legătura dintre returnările voluntare și cele forțate. Ce am constatat? Returnările voluntare funcționează de obicei acolo unde există și o perspectivă de returnare forțată. Cred că e important. Când un migrant ilegal nu cooperează, returnarea forțată trebuie să rămână o opțiune. Pentru că altfel nu putem încuraja vol, uh, returnarea voluntară. Aici e nevoie de o mai bună cooperare cu țările de origine. Și aici poate exista o veritabilă plus valoare a soluțiilor la nivel european prin comparație cu marea varietate de acorduri bilaterale la care participă anumite state membre, dar nu toate. Înțelegem că Parlamentul acordă o deosebită importanță prioritizării angajamentelor eh, juri, eh, legale, juri, juridice. Asta este și opțiunea noastră preferată. Comisia dorește să încheie acorduri formale oficială de readmisie, acolo unde se poate. Am făcut asta cu foarte multe țări și aș îndrăzi să spun cu majoritatea țărilor. Însă, nu trebuie să mai uităm un lucru. Există deja obligația internațională ca statele de origine să primească înapoi cetățenilor care migraseră ilegal în alte state. Trebuie să ne concentrăm în domeniul cooperării pe rezultate și în același timp să respectăm dreptul internațional și european. De aceea, uneori, aranjamentele practice sunt mai fezabile, mai ales acolo unde partenerii noștri nu doresc un acord oficial de readmisie. Când discutăm despre astfel de, astfel de aranjamente neofi, neoficiale, fără obligativitate juridică, care nu creează drepturi și obligații individuale, e bine, când ne gândim la toate aceste lucruri, trebuie să înțelegem că sunt proceduri operaționale pentru eficientizarea uh, primirii naționalilor, resortisanților din statele terțe. Sosirile în Uniunea Europeană au scăzut, de asemenea și din cauza eforturilor noastre globale de a gestiona criza migrației am constatat o corelare directă între această scădere și efectul disuasiv al noilor acorduri. Este dificil de dovedit acest lucru cu statistici, dar constatăm anumite efecte disuasive. Am constatat de asemenea că unele dintre țările mai puțin cooperante, care în trecut erau mai puțin cooperante, de exemplu Etiopia, Guinea, Bangladesh, acum, în sfârșit, își asumă plină responsabilitate pentru resortisanții lor care nu au dreptul să rămână în Europa și acum pun în aplicare procedurile pe care le-am agreat pentru identificarea acestor persoane și pentru a le acorda documentație. Este o schimbare semnificativă față de data trecută când am fost aici la dumneavoastră să, pre- să vă prezint informațiile. Constatăm că există rezultate concrete în statele membre, chiar dacă în această primă etapă cifrele nu sunt foarte edificatoare. Nu vreau să repet toate detaliile care au fost transmise în scris la începutul lunii. Mai multe statistici decât uh, în informările anterioare sunt esențiale. De asemenea, nu vreau să repet ce am spus în raportul nostru din 16 mai, însă aș dori să spun câteva lucruri despre țările unde în ultimele șase luni am înregistrat progrese. Dacă nu menționez o țară anume acum, nu înseamnă că în sesiunea de întrebări și răspunsuri nu pot să dau mai multe informații despre această țară. Dar, privind cazurile în care în ultimele săptămâni și luni s-au făcut progrese reale, vreau să încep cu Gambia. E o zonă de aranjamente care nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Autoritățile din Gambia ne-au notificat acordul politic cu un text numit Bune practici pentru proceduri de identificare și returnare în mai. Și noi, de asemenea, am identificat că acceptăm acest uh, text. Prin urmare, el va intra în vigoare în aproximativ șase luni. Voi Voiau o perioadă de tranziție. Uh, și dacă privim Afganistanul, o țară cu o situație foarte delicată pe care știu că o monitorizați îndeaproape, vreau să încep cu câteva știri foarte importante și anume că ultima reuniune a, a Consiliului Administrativ al al Oficiului European pentru susținerea azilului a făcut un studiu privind Afganistanul prin care încearcă să facă niște evaluări comune între țări diverse țări și Afganistan pentru a face o distinție mai bună între diverse uh, regiuni și părți ale Afganistanului. Și cred că astfel am putea să ajungem la o convergență în ceea ce privește Afganistanul între țările Uniunii Europene. Afganistanul este în continuare una dintre cele mai importante țări de origine. În 2016, mai mult de 180 de mii de solicitari de azil au venit în Afganistan. În 2017 a scăzut puțin numărul la 48 de mii și s-a redus și rata de recunoaștere de la 60% la 30% în 2017. După cum știți, am semnat așa numitul uh, document privind calea de viitor uh, comună UE-Afganistan, care este bine pus în aplicare și cooperarea privind procedurile de returnare funcționează bine. În mai, la Kabul, am avut cea de patra întâlnire a grupului de lucru comun, chestiuni operaționale, cum ar fi eliberarea de vize pentru escorte uh, și diverse um, instrumente um, video să fie utilizate acolo unde nu este prezență pe teren. Um, chestiuni foarte tehnice și întotdeauna evaluările sunt foarte detaliate. Bangladeshul. În 2017, cetățenii de acolo erau prima naționalitate neafricană de uh, sosiri uh, ilegale peste Mediterană și acum am reușit să încheiem proceduri operaționale de uh, standard pentru identificarea persoanelor care nu au autorizație să rămână au fost convenite în septembrie. Anul trecut am reușit în aprilie să avem cel de cea de-a doua reuniune a grupului de lucru comun, ministrul de afaceri externe uh, Uh, a, și-a luat angajamentul că acele cazuri care au fost verificate în mod pozitiv, dar unde nu s-au emis uh, documente de călătorie, să se facă presiuni pe lângă ambasade și noi am putut să reconfirmăm angajamentul politic și susținerea pentru buna punere în aplicare a operațiunilor, uh, procedurilor operaționale standard. Etiopia, un alt subiect care știu că v-a interesat foarte mult în trecut. După cum știți, procedurile de admisie și returnarea au fost convenite în 2017, s-au stabilit termene clare, s-au identificat serviciile responsabile pentru emiterea documentelor de călătorie, cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în cazul uh, celor care vin din Etiopia, pentru că se refuză emiterea de documente de călătorie pentru, pentru returnări care nu sunt voluntare. Acum am reușit să stabilim că este o uh, obligație internațională și ambasada trebuie să uh, emită documente dacă naționalitatea persoanei este confirmată. Um, sigur că vreau să închei cât mai repede. Guinea, și aici am văzut progrese. Um, a fost printre primele trei uh, țări de unde veneau persoane prin Mediterana Centrală. În 2017, în iulie, am convenit bune practici pentru a oferi un cadru de identificare și returnare și cred că li s-a părut destul de util acest lucru pentru că au o capacitate administrativă destul de redusă. Câteva dintre statele noastre membre au început să folosească procedurile cu rezultate pozitive, dar aș dori în continuare ca să văd că statele membre folosesc mai mult acest instrument. De asemenea, putem să vedem o ușoară îmbunătățire a relației cu autoritățile consulare și vedem primele operațiuni comune de returnare care sunt făcute cu succes. Deci progrese lente, dar totuși cred că începem să observăm că returnarea devine o perspectivă mai realistă și perspectiva returnării forțate, care ne um, crește abilitatea de a oferi um, returnări voluntare cu pachete de reintegrare demne. Vă mulțumesc foarte mult! Mai avem doar câteva întrebări uh, pentru întrebări și răspunsuri, pentru că interpreții își încheie activitatea la 12.30 uh, și vreau să Vă rog să continuăm în engleză, dacă se poate. O să începem, o să începem cu Marie Christine. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă amintesc că astăzi este Ziua Internațională a Refugiaților. Numărul de refugiați a crescut cu 3 milioane de anul trecut. Două treimi din persoanele vizate conform uh, terminologiei Agenției ONU pentru Refugiați, sunt sirieni, afgani, uh, sud-sudanezi și somalezi. Știu că nu e prima dată când nu suntem de acord, uh, așa că pot să vă spun că nu înțeleg niște lucruri. Ne prefacem că dreptul de azil este omogen în Uniunea Europeană, ca și cum orice resortisant al unei țări terțe are aceleași ocazii în oricare stat european. Dar nu e cazul, mai ales în ceea ce îi privește pe afgani. Există uh, valuri secundare acum între Franța și Germania, pentru că Franța are o rată de acceptare superioară uh, pentru afgani față de Germania cu toate reproșurile pe care am eu să le fac actualului guvern. Ați spus, de asemenea, că există o preferință pentru returnarea voluntară. Eu cred că trebuie să fie o obligație și să nu acceptăm decât retururi, returnări voluntare și să ținem cont de fiecare situație în parte. Ne-ați spus că țările au obligația de a își reaccepta cetățeanul înapoi, dar Articolul 13 din Declarația Universală a Drepturilor Omului spune că orice om are dreptul să își părăsească țara. Deci cum putem să conciliem aceste două obligații, mai ales atunci când este vorba despre autoritățile care trebuie să emită documentele de călătorie și trebuie să participe la procedurile de identificare. Uh, știu că este și cazul Etiopiei și Sudanului, Um, știu că în țara mea au fost identificați cetățeni din aceste țări. Uh, știm că acești etiopieni care au fost retrimiși din Sudan înspre Etiopia înapoi uh, au fost torturați atunci când au, fost ajun, uh, când au ajuns. Da, noi ne tot lăudăm că numărul refugiaților scade, că numărul migranților scade, uh, dar dacă este să ne uităm la ce se întâmplă în restul lumii, cred că avem o, pro o problemă reală și trebuie să ținem în continuare cont de criza mondială a refugiaților, că dacă nu o să avem și noi probleme. Yes, Mulțumesc, Ana Gomez. Mulțumesc, domnule Mordiu. Subscriu, subscriu 100% celor spuse de colega mea, Marie Cristin Vergia. Și aș dori doar să adaug că m-am întors dintr-o misiune a comisiei noastre privind terorismul în Catania, unde, într-adevăr, am confirmat că numărul că debitul uh, influxului de refugiați s-a redus dramatic, dar am confirmat și am și acum impresia că anumite state membre nu doar că sunt incapabile, ci în mod intenționat permit mafiei, traficanților de ființe umane să fie cei care gestionează fluxul de ființe umane. Și asta mi-am dat seama uitându-mă la feribotul care aduce zilnic persoane din Malta către Catania sau către alte porturi, unde am văzut acest feribot știind foarte bine, așa cum știm și noi și Comisia, că există un mare scandal a unor uh, scheme de uh, vânzare de uh, pașapoarte în Malta către cetățeni uh, Uh, algerieni, uh, de exemplu, sau libanezi, uh, mii de astfel de vize sunt vândute și după aceea oricine poate să se să urce pe un feribot în Malta și, așa cum ne-au spus autoritățile din Italia, la sosirea în Catania nu există controle, nu în porturi în orice caz și probleme au apărut la, și la aeroporturi, exact de tipul acesta. Deci statele membre vor să se ocupe traficanții de fluxurile migratorii. Și exact asta ne explică, vreau să vă întreb, pentru că și nu asta ați menționat acest lucru. Um, acest program de asistență a persoanelor să se întoarcă uh, din, din Libia către țările lor, program susținut uh, de UE și de organizații internaționale. Ce spune Comisia despre faptul că ultima listă de sancțiuni pentru Libia include șase persoane, dintre care, care sunt uh, comandanți de miliție, doi dintre aceștia în mod clar au fost finanțați de către Uniunea Europeană și au uh, condus centre de detenție unde au avut loc tot felul de torturi și tratamente degradante și au condus, de fapt, rețelele care au dus oamenii pe nave nave pe care operațiunea Sofia, de exemplu, uh, și uh, alte operațiuni uh, de nivel ONU sau UE nu pot să, să le salveze operațiunea noastră Sofia, misiunea Sofia, nu are mandatul de a salva persoane. Sigur că le salvează atunci când le găsesc în apele internaționale, dar nu au mandatul să abordeze nave și să le salveze. Și tocmai de aceea ONG-urile sunt cei care trebuie să meargă pe mare și să salveze oamenii din nave care se, de pe nave sau bărci care se scufundă. Deci, poate comisia să răspundă de banii care au fost uh, alocați pentru finanțarea acestor persoane care au fost identificate de ONU și sunt pe lista de sancțiuni ale ONU. Cum putem să continuăm așa? Cum pot statele membre să refuze în continuare să-și asume responsabilitatea? Le acuz de faptul că în mod intenționat facilitează activitatea rețelelor de trafic de ființe umane care gestionează fluxul de persoane în Uniunea Europeană. Interpreții vor încheia la 12.30 din cauza uh, conflictului social cu administrația. Uh, Judith, uh, trebuie să spun că n-am încheiat punctul cu facilitarea, dar dacă vrei să transmiți eventual ceva în scris, ar fi mai bine. Tu ești ultima vorbitoare și după aceea în această rundă și o să mă întorc la domnul Moldiu. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că susțin acțiunile interpreților. Interpreții, vă mulțumesc. Domnule Mordiu, vă mulțumim pentru scrisoare. Apreciez faptul că acest schimb de opinii se bazează tot mai mult pe date și pe conținut. Îmi place acest lucru și sigur că pot să mai vin cu încă o dorință, și anume, ar fi posibil ca data viitoare țările pe care le menționați în scris să le găsim și într-un uh, tabel. Mă gândesc aici, de exemplu, în mod specific la Etiopia. Numerele de returnări cred că vor fi foarte scăzute, dar ar fi interesant de văzut cifrele, pentru că dumneavoastră ne-ați furnizat acum uh, țările care sunt campioane uh, în ceea ce privește returnările, dar uh, cred că am vrea cu toții să vedem rezultatele tuturor acordurilor de readmisie, fie că sunt formale sau informale. Apoi. Am ratat uh, primele minute din discursul dumneavoastră, deci poate că ați spus despre asta, dar ați putea să ne spuneți în negocierile cu Tunisia și cu Marocul și cu alte țări. Uh, o chestiune foarte controversată e întotdeauna solicitarea Uniunii Europene nu doar să se primească resortisanții țărilor respective, ci să se primească și acei resortisanți ai altor țări care au tranzitat țara respectivă, ceea ce Marocul sau Tunisia, de exemplu, nu vor să faciliteze și înțeleg poziția lor. Ne schimbăm această listă de dorințe din partea Uniunii Europene pentru a face progrese în acordurile de readmisie, pentru că, deși sunt sceptică Cred că o politică de azil merge mână în mână totuși cu politica de returnare. Așadar, unde ne aflăm acum? Ați spus că nu se fac progrese, dar putem să facem noi ceva pentru a reuși să mișcăm lucrurile înainte? Apoi, în ceea ce privește Etiopia, știu că mâine vom mai avea uh, o dezbatere privind Etiopia și apreciez acest lucru pentru că, într-adevăr, trebuie să primim răspunsuri la întrebări la timp și o să încerc acum. E o construcție dificilă. E un acord care nu a fost publicat, dar s-au scurs informații și a fost votat într-o reuniune a Consiliului. Ministrii pentru Agricultură nu contează. Primul articol din text spune acesta nu este un document juridic, nu se pot uh, stabili drepturi pe baza acestuia și e clar că nu e vorba doar de returnări voluntare, ci și de returnări neinvoluntare. Deci Etiopia să accepte și astfel de returnări, ceea ce nu merge deloc pe linia um, discuției între UE și Abidjan um, și nu e, nu merge deloc, nici uh, nu bate cu ceea ce mi-au spus cei de la ambasade, care mi-au spus că vor accepta doar returnări voluntare. Deci ați putea să-mi spuneți, acest text care nu este legislativ, dar a fost votat în Consiliu și este folosit ca bază pentru returnarea oamenilor. Când va vedea acest text în mod oficial Parlamentul European? Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Mordiu mai are două minute pentru a răspunde și apoi interpreții încetându-și activitatea, vom continua în engleză, spune președintele. Mulțumesc. Haideți să permiteți-mi să încep răspunsându-i doamnei Vergia. Cred că este foarte important să subliniez încă o dată că niciun fel de returnare de natură forțată nu este posibilă fără un proces individualizat care să analizeze în detaliu situația specifică a persoanei respective, situația specifică a țării de unde vine persoana respectivă. Și există și proceduri de apel în, uh, care sunt prevăzute uh, în uh, acest proces, care permit persoanei respective să facă apel în fața unui tribunal și judecătorul trebuie să ia o decizie finală. Trebuie să fim foarte precauți. Noi niciodată nu discutăm despre persoane ale căror, ale căror uh, cereri de azil au primit uh, uh, dreptul de azil. Deci, e vorba despre persoane care, uh, ale căror uh, cereri s-au considerat nefondate. Și, într totul de acord cu dumneavoastră, că în continuare există diferențe foarte mari între uh, sistemele de azil. Doamna Vergia și dumneavoastră ați menționat uh, situația cetățenilor din Afganistan, unde ratele de recunoaștere variază între 1% într-un anumit stat până la 99% în alt stat european. Și de aceea, din aceste două concluzii de politică, salut faptul că în sfârșit au fost finalizate de către EASO orientările care trebuie să ofere baza comună pentru înțelegerea situației de azil și pentru a aduce mai multă convergență. Interpreții se vor opri aici. Vă informează că din cauza noilor condiții de lucru, ce ne-au fost impuse unilateral, conflictul social a intrat în cea de-a treia săptămână și continuă. În pofida numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu a făcut nicio încercare de a ne contacta pentru a soluționa conflictul. Prin urmare, regretăm să nu acordăm prelungiri de program și vom opri interpretarea acum. Mulțumim pentru atenție! Only